Ja, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Please take your seats. Wir starten dann. Bună ziua, vă rog frumos să luați loc ca să putem să ne începem reuniunea. Dacă nu sunt obiecții, consider că ordinea de zi a fost adoptată. Nu sunt obiecții, atunci este adoptată. Avem astăzi regim lingvistic vasi complet, cu excepția uh, limbii croate și a limbii estone. Avem și un nou membru aici la noi, Mark Tenswick. Bun venit în rândul nostru. Văd că ești în sală. Încă o dată, bun venit în echipa noastră în calitate de înlocuitor al colegei Frida Brepolz. Bun venit! Și acum, trecem mai departe să vedem ce subiecte sunt pe ordinea de zi. Domnul Nicolae Astrov, nu știu dacă e sau nu e în sală. Vreau să-i urez mai întâi și acestuia bun venit. E și Direcția Generală uh, Luxemburg aici, uh, de la traducere. 16 stagiari sunt cei care sunt astăzi aici pentru a ne urmări lucrările. Și apoi avem un workshop uh, al grupului de lucru pentru sănătate. E vorba de combustibil durabil și e vorba mai apoi de terapia celulară Aveți uh, toate datele, e vorba de sala A3E2 și pentru cell therapy și pentru biofuels și utilizarea indirectă a, uh, a terenurilor, tot pe 20 februarie, dar de data aceasta în A3E2. Și avem și un atelier de lucru cu privire la mm, tehnologia in vitro și a dispozitivelor medicale. E vorba de 26 februarie în A1G2. Avem și primul punct acum de pe ordinea de zi, E vorba, după cum bine știți, de utilitarele mici și care sunt marjele pentru acestea în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Încă o dată, e vorba așadar de emisiile de dioxid de carbon pentru aceste mici utilitare. Raportor, după cum știm, este domnul Holger Kramer, căruia îi dau cuvântul pentru o introducere. Vă rog frumos! It's not work. Jetzt, jetzt Acum funcționează și microfonul, spune raportorul. Cred că știți prea bine despre ce este vorba în uh, acest uh, act normativ. L-am negociat în urmă cu 2 ani și era vorba despre faptul că uh, la vremea respectivă nu erau reglementate condițiile de emisii pentru micile utilitare. Nici acum nu sunt. Ei bine, noi am stabilit un obiectiv pentru 2020, a fost un subiect foarte controversat. Vedem foarte clar că discutăm despre marja maximă de 147 gram de, grame de CO2 și a fost foarte, foarte greu să obținem un compromis. Uh, ne-am luptat pentru jumătate de gram în sus, în jos, a fost foarte greu. Până la urmă, s-a testat fezabilitatea pentru a atinge acest obiectiv. Uh, asta a făcut comisia. Iar acum, sarcina noastră este de a reacționa la propunerea Comisiei. Comisia a constatat că nu există adaptări, nu a, nici nu a venit cu idei complet noi în acest sector, așa că se pune următoarea întrebare dacă acest obiectiv pentru 2020 este suficient de ambițios, dacă trebuie îmbunătățit, dacă există noi argumente, noi informații pentru modificări. În ultima perioadă, eu am ascultat foarte multe argumente din partea tuturor colegilor și vreau să le mulțumesc celor care au participat la audierea organizată de grupul meu politic aici. Eu uh, am fost foarte atent, am ascultat toate opiniile, am decis la final să nu modific nimic pentru 2020 ca obiectiv final, pentru că până la urmă argumentul principal este că trebuie să rămânem credibili și să nu punem sub semnul întrebării un obiectiv pe termen lung, dat fiindcă totuși mai sunt șapte ani până în 2020 și noi am intervenit cumva la cifrele stipulate doar în urmă cu doi ani. Eu nu cred că trebuie să fiu un expert în industria auto pentru a știe exact care este diferența dintre un autoturism și o, utilitare, o utilitară mică mm, și care este diferența între un camion și micile utilitare. Deci micile utilitare pe care le avem la ora actuală și care se află în stadiul final al construcției vor fi niște mașini care vor circula și în 2020 și acesta este până la urmă argumentul um, securității de planificare. Să nu ne atingem de ceea ce s-a obținut până acum. Însă cunosc foarte bine Um, că putem, faptul că putem să fim mai ambițioși, pentru că există studii în acest domeniu și există studii care spun că cu tehnologia pe care o avem acum și cu ceea ce putem prevedea pentru uh, anul 2020, că obiectivul final nu este unul realizabil pentru nici o parte interesată. Și asta pentru mine e un lucru care arată foarte clar că există insecurități. Pentru că, până la urmă, această nișă de piață este una extrem de complexă, vedem că nu avem toate datele necesare și tocmai de aceea cred că ar trebui ca cel puțin în ceea ce privește data finală 2020 să nu modificăm nimic pentru atingerea obiectivului. Există un studiu în Germania care spune că până și 147 de grame reprezintă un obiectiv mult prea ambițios pentru ceea ce oferă tehnica la ora actuală. Un alt subiect important care se referă și la autoturisme e faptul că noi nu putem să discutăm despre uh, evoluția pe termen lung în sectorul auto fără a ține cont de uh, ciclul de încercare. Doar după ce a fost finalizat un ciclu de încercare, putem să stabilim un obiectiv pe termen lung. Și nu este o chestiune politică, ci una pur matematică. În momentul în care se modifică parametrii în uh, ciclul de încercare, se schimbă și variabilele. Uh, dacă e climatronic, dacă se conduce cu viteză mare. Um, deci există foarte mulți parametri și pentru a ține cont de securitatea planificării, se confirmă practic că mai întâi trebuie să așteptăm primul ciclu de încercare. Și în cazul în care nu există un nou ciclu de încercare și știm că asta se dorește până la urmă ca testul, eh, ca ciclul european să fie Uh, înlocuit cu un ciclu mondial. Uh, ideea este că noi așteptăm un ciclu de încercare internațional, dar dacă acesta nu va veni, trebuie să ne bazăm până la urmă pe o metodă de calcul care să fie de încredere. În ceea ce privește data stipulată de comisie, ea vrea să stabilească un obiectiv pentru etapa post-2020. Eu nu prea aș vrea să ne hazardăm și să acționăm înainte de 2018, mai ales pentru că avem odată ciclul de încercare și trebuie să urmărim piața auto. Pentru că după 2020 putem să fim într-o cu totul și cu totul altă eră. E vorba de motoare hibride, de multe alternative și deocamdată nu putem să spunem clar când anume vor deveni fezabile aceste opțiuni. Așa că în planul comunitar ar trebui să ne lăsăm ceva timp până să decidem ce vrem să facem după 2020. În raportul meu am ilustrat și ceea ce nu a făcut Comisia, cu două argumente. Avem uh, supercreditele, e vorba de uh, modul în care sunt acordate credite suplimentare în special acelor uh, autoturisme care nu poluează. Nu văd de ce nu am menționat acest lucru, mai ales în ceea ce privește autoutilitarele ușoare. Discutând despre uh, exact acele mașini care sunt utilizate în orașe, în cazul utilitarilor mici, mai mult decât în cazul uh, uh autoturismelor obișnuite, uh, mi se pare că e necesar să existe acele credite suplimentare pentru ecoinovație, mai ales pentru că aceste utilitare mici vor fi utilizate într-o mai mare măsură în spațiul urban decât autoturismele obișnuite. Eu cred că ar trebui să ținem cont de acest aspect, mai ales prin prisma faptului că Comisia este cea care spune că, de fapt, trebuie să facem tot posibilul pentru a ne reduce dependența de combustibili fosili, să promovăm noi tehnologii. Și cred că există mai multe posibilități aici. Să ținem cont de serviciile de furnizare, de, de mărfuri și de modul în care uh, putem interveni aici. Trebuie să vă spun că la un moment dat organizația de mediu mi-a trimis o scrisoare deschisă, am parcurs-o cu mare atenție. Semnatare au fost și niște asociații de întreprinzători și câteva firme. Lobby-ul a fost extraordinar. pentru că după ce m-am interesat un pic, mi-am dat seama că, de fapt, în cadrul uh, acelor uh, semnatari ai scrisorii respective, nici nu s-a discutat despre obiectivul din 2020. Uh, de aceea las la o parte scrisoarea acum și fac un apel celor care, într-adevăr, insistă să facă lobby pe lângă noi să vină în fața noastră credibil și uh, cu temele făcute, pentru că eu uh, văd că ne tot confruntăm cu tot felul de uh, grupuri de interese care până la urmă nu au nimic de a face cu ce se întâmplă aici. Cam atât din partea mea, mă bucur de pe acum să putem colabora pe mai departe și o spun cu prudență. Cred că ar trebui să uh, Ehm, ținem cont că până la urmă e vorba de un tot unitar, vrem să nu, nu vrem să facem altceva decât să confirmăm ceea ce am obținut în urmă cu 2 ani. Mulțumesc. Raportorii din umbră au cuvântul acum. Doamna Grostet îl înlocuiește astăzi pe domnul Tatarela, în numele PP-ului. Merci beaucoup, monsieur le président. Effectivement. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele colegului meu, domnul Tatarela, care din păcate nu a putut să fie prezent astăzi, dar dumnealui uh, este în general de acord cu propunerile incluse în raportul colegului Kramer. Totuși, domnul Tatarela are câteva obiecții mai ales în ce privește acest obiectiv de 147 de grame de dioxid de carbon la kilometru. Dumnealui consideră că acest obiectiv este în continuare prea ambițios, ținând cont de criza economică actuală. Dumnealui crede că nu are rost să impunem constructorilor de automobile din Uniunea Europeană sarcini și poveri suplimentare. Iar în ce privește creditele, acestea sunt foarte importante pentru că stimulează schimbările tehnologice, stimulează investițiile în tehnologii uh, inovatoare care vor duce la uh, reducerea emisiilor. Și atunci, poate că ar fi mai bine să ne concentrăm pe realizarea obiectivelor fixate în 2011, dar să nu creăm sarcini suplimentare pentru contribuabilor european. Folosirea acestor uh, credite permite folosirea diferite tip, diferitelor tipuri de uh, tractare și astfel uh, vom putea să le păstrăm și după anul 2018, așa cum am votat în 2011. Iată care era mesajul din partea colegului Tatarela și, domnule președinte, dacă îmi permiteți, uh, aș vrea să mă înscriu pe lista vorbitorilor uh, ulterior, dar atunci am să vorbesc în nume propriu. Mulțumesc. Doamna Ulscoc, în numele socialiștilor. Tack, herr ordförande. <clears throat> domnule președinte. Domnul Kramer, cred că a mers prea departe în modul în care a masacrat, practic, propunerea comisiei. Vorbim despre obiectivele respective și orice obiectiv ar fi fost uh, stabilit este important pentru reducerea emisiilor. Totuși, sectorul transporturi este un sector care închiriază uh, care elimină cantități foarte mari de dioxid de carbon. Deci este foarte important să vedem cum rezolvăm problema și să avem în continuare obiective foarte ambițioase. În documentul comisiei, sigur, sunt o serie întreagă de probleme, iar când se pune problema cererilor uh, și obligațiilor stabilite pentru mașinile particulare și pentru uh, utilitarele mici, există o diferență. Uh, iar în felul acesta se creează anumite riscuri, pentru că dacă regulamentul arată că Există probleme tehnice diferite în funcție de tipul de mașină despre care vorbim. Există un risc evident. Utilitarele ușoare s-ar putea să fie vândute și utilizate ca autovehicole, ca autoturisme, pentru o chestiune economică, un motiv economic foarte clar iar uh, domeniul respectiv, domeniul construcției de mașini, s-ar putea fi tentat să dezvolte acest gen de mașini, pentru că obiectivele ambițioase pe care le-am stabilit pentru emisiile de CO2 nu vor fi atinse. Obiectivele pe termen lung trebuie să există. Ele trebuie să fie ambițioase și trebuie să ne asigurăm că nu există diferențe foarte mari între diferitele tipuri de autovehicule, pentru că astfel consumatorii pot să cumpere dintr-un sector al pieței autovehiculelor uh, unde există un beneficiu economic pe termen scurt. Există o scutire pentru persoanele care sunt uh, mici producători uh, sau care produc un număr mai mic de 3.000 de autovehicole. Nu cred că există asemenea stimulente uh, pentru mașini mai eficiente din punct de vedere energetic. Eu am mari îndoieli, iar problema creditelor, eu mă gândesc că modul în care sunt structurate și viitorul lor va depinde de ambițiile și structura criteriilor stabilite pentru emisii. Dacă avem obiective ambițioase pe termen lung, asupra cărora putem să fim de acord, aceste credite suplimentare vor fi continuate, vor fi folosite în continuare ca să ungă diverse rotițe, dacă vreți. Dar dacă obiectivele noastre sunt uh, mai mici, eu și cei din grupul meu nu vom uh, continua să fim de acord cu folosirea creditelor suplimentare. Este o chestiune care a fost discutată și anterior, altfel propunerea este bună. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Ulskog. Domnul Karl Schlüter are cuvântul acum. Thank you. Yeah, I think... Mulțumesc! Cred că trebuie să înțelegem foarte bine ce vrem să realizăm. Există niște obiective legate de climă, iar statele membre trebuie să atingă acele obiective. Și avem o propunere, dacă ne-am spori nivelul ambițiilor, am avea niște costuri negative. Am economisi bani, am economisi banii contribuabililor, ai consumatorilor și ai IMM-urilor stabilind niște standarde mai înalte de, decât standardul stabilit anterior 147 de grame, care a fost stabilit pe o bază greșită. Singurul lucru pe care îl putem face ca să reducem standardele a fost, este acesta, pentru că am pornit de la o ipoteză greșită. Însă, Trebuie să facem în altă parte economiile de dioxid de carbon, unde o să coste mai mult în loc să economisim bani. Deci cum o să le explicăm uh, oamenilor, uh, meșteșugarilor, IMM-urilor, cum să le spunem? Ei, noi vrem să votăm un regulament care sporește costurile nete ale uh, exploatării acestor vehicole cu, eu știu, Uh, o perioadă mai mare peste durata de viață. Trebuie în aceste timpuri de criză să economisim bani. Și noi spunem, nu, hai să avem emisii, mai mari de dioxid de carbon ca să economisim bani. Nu e adevărat. În 2020 cum o să, cui o să vindem noi aceste autovehicule? Credeți că o să le cumpără chinezii sau indienii? Nu, o să omorâm în felul acesta cu standardele acestea laxe industria europeană. Viitorul este în a economisi bani, uh, viitorul este în economisirea de emisii, acolo este viitorul. Și din această perspectivă nu dau seama care este valoarea menținerii standardelor actuale. Și să adăugăm și niște credite suplimentare. De ce? Știm deja că țintele stabilite, obiectivele stabilite sunt ușor de atins și chiar să le transformăm în, eu știu, posibilități bani bancab, proiecte bancabile pentru viitor, toată lumea vorbește despre inovații și aici spunem nu, să menținem mașinile vechi, să menținem standardele vechi, să nu facem inovații. Nu, nu acesta este viitorul. Sunt uh, de acord cu ce s-a spus anterior, apropo de limitatorul de viteză și de propunerea făcută de domnul uh, Kramer uh, ca să așteptăm noul ciclu de încercare. Eu știu, în, e vorba de fraudă cu mașini în Europa, nu de fraudă cu carnea de cal, pentru că peste tot s-au făcut eh, estimări ale emisiilor de dioxid de carbon, dar sunt toate false. Cu cât schimbăm mai repede eh, ciclul de încercare, cu atât e mai bine. Să nu-i mai fraudăm pe consumator, să existe un ciclu de încercare aproape de realitate. Realitatea cu care se confruntă oamenii când cumpără o mașină. Numai atunci consumatorul poate să aleagă pe baza informațiilor și dacă vor, eu știu, o mașină care cheltuiește, care consumă foarte multă benzină, să o facă. Dar să le spunem exact ce emisii de dioxid de carbon uh, vor avea mașinile respective. Deci, pentru Europa viitorului, pentru inovații, uh, lucrul cel mai bun este uh, stabilirea unor standarde mai stricte, iar creditele suplimentare nu sunt utile abia aștept negocierile cu Consiliul, care vor fi dure, dar, Holgar, noi am negociat foarte multe dosare cu ei și să vedem până unde putem atunci. Mulțumesc! Apare să fie o prietenie de lungă durată. Lăsăm gluma la o parte. Martin Callanan, văd că uh, încă e ocupat și nu poate vorbi acum la noi. Atunci avem ceilalți vorbitori scriși la cuvânt. Mai întâi, doamna Lepaj. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș putea să fiu de acord cu cele tocmai spuse de antevorbitorul meu, ținând cont de faptul că obiectivul comisiei în 2009 era de 135 de grame. Și dacă fixăm aceleași standarde pentru um, utilitarele ușoare, ca și pentru autoturismele noi, am ajunge la 135 de grame. Deci eu nu cred că suntem prea ambițioși. Din potrivă, nu văd cum cu măsurile propuse în acest raport am putea să ne atingem obiectivele în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și nici nu cred că vom putea face față în continuare concurenței. Știu foarte bine că industria europeană de profil trece prin dificultăți majore, dar tocmai dacă reușim să stimulăm să fabrice autoturisme mai ușoare, care consumă mai puțin combustibil, atunci ei uh, vor continua să existe și vor produce adevărat autoturisme demne de secolul 21. Deci noi trebuie să spunem uh, industriei că trebuie să dea dovadă de ambiție și să-și fixeze obiective pe termen lung indusele nevoie de vizibilitate. Dacă noi acum tot modificăm, întâi spunem 2018, după aceea 2020 și nu știm ce se va întâmpla după 2020, practic evoluția în sectorul industrial este imposibilă. Nu poți să ai evoluție fără uh, posibilitatea de a anticipa. Ca atare, Cred că trebuie să fim mult mai ambițioși decât ceea ce uh, propune Comisia și uh, raportorul, dar trebuie să dăm dovadă și de realism, să ținem cont de conjunctura prezentă. În ce privește aceste supercredite, în niciun caz acestea nu trebuie ex extinse. Contribuabilul european este cel care finanțează aceste supercredite, ori în circumstanțele actuale nu văd cum am putea să adăugăm și mai multe asemenea bonusuri. Iar în ce privește uh, metoda de testare, acest ciclu de încercare, să nu uităm că încercăm să uh, scădem emisiile de oxid de carbon uh, ale unui sector care, pe timpul perioadei de referință, le-a mărit cu 26% consumul uh, și nivelul de emisii anunțate pentru fiecare autoturism nou trebuie să fie reale. Trebuie să dăm dovadă de transparență și în același timp să protejăm interesul general. Acestea erau observațiile mele, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumim, Karl-Heinz Florenz. sunt pe aceeași lungime de undă cu Holger Kramer, mai ales când a făcut trimitere la acea scrisoare deschisă de acum două săptămâni, uh, unde se cerea o planificare o uh, sigură pentru uh, producătorii, pentru constructorii auto. Însă, până la urmă, nu știu, chiar trebuie să așteptăm până în 2018 pentru a defini obiectivele pentru 2025, că nu e simplu, e clar, dar există acum acei care spun că 147 de grame ar fi lucrul dracului și că nu e un obiectiv realizabil. E bine, pot să vă arăt și eu o scrisoare uh, prin care mi s-a adresat direct o persoană expertă din domeniu din Germania care mi-a spus, păi este un obiectiv pe care îl bifăm lejer în doar 2 ani. Dacă vă amintiți, dacă vă amintiți directiva auto, um, știți prea bine ce se previziona, că e sfârșitul uh, lumii auto germane, dar n-a fost să fie, și atunci uh, șefii de la Audi și de la Volkswagen spuneau că obiectivele pentru 2015 Uh, sunt până la urmă obiective pe care le pot realiza în 2012. Felicitări! Să nu uităm că întotdeauna pentru unii e sfârșitul lumii, dar mai târziu, când lucrurile sunt gata implementate, constatăm că, iată, am reușit în cele din urmă să obținem mașini moderne, frumoase, rapide și cu un consum decent, un consum care scade de la un an la altul. Deci eu sunt pentru. Eu cred că a avea un obiectiv pe termen lung, dincolo de anul 2020, nu este un subiect care trebuie amânat până uh, în 2018 cel mai devreme, ci să fim mai curajoși. Și în ceea ce privește ciclul de încercare. Cea mai mare minciună este acest uh, ciclu de încercare. Așa este constructorii auto fac orice pentru uh, a îmbunătăți performanța auto. Lipesc ușile ca să arate exact uh, cum se comportă în trafic, ceva, cumva că s-ar comporta mult mai bine în trafic, lipind ușile cu o bandă. Dar nu cred că e un, o soluție acceptabilă. Și cea de-a doua mare minciune, minciună din acest domeniu este faptul că experții de acolo ne spun uh, că acest ciclu este unul global și că ia naștere în plan global. Eu particip uh, uh, în această dezbatere de peste 20 de ani. Discut uh, cu toți colegii mei implicați pe obiectivele de climă și știu foarte bine cât de încet ne mișcăm în plan mondial. Nu vreau să exagerez, nu vreau să fiu eu cel care exagerează, dar eu cred că clienții noștri merită adevărul. Astăzi își cumpără o mașină nouă se bazează pe niște teste, se bucură și ideea este că până la urmă, aflându-se în trafic, constată că consumul este de două ori mai mare decât cel uh, redat în urma testării. Sunt minciuni, dragi colegi. Și sunt exagerări. Și sunt până la urmă niște mânăreli care sunt făcute de uh, grupurile de oameni direct interesați să obțină beneficii. Așa că să știți că eu voi participa la această corectare. Într-adevăr, testele acestea trebuie să fie fezabile, dar să fie stricte. Eu, la un moment dat, am fost un mare adept al creditelor suplimentare și mi-am luat un bot, pentru că instrumentul a fost exploatat. Nu merg uh, până într-acolo încât să spunem că trebuie abolit acest instrument, dar să îl plafonăm. Un uh, reprezentant de la ACA, una dintre cele mai puternice organizații din Europa în acest domeniu, mi-a spus că e vorba până la urmă de doar 2-3 grame. Ei bine, atunci să facem un plafon maxim. 2-3 grame, mai mult nu. Și atunci, într-adevăr, mai oferim o șansă acestor credite suplimentare cât timp uh, acele grame nu se transformă într-o 105-107 grame. Dragi colegi, eu nu mă ating de uh, termenul 2020, dar a crede că e, după cum am spus, lucrul dracului, având 147 de grame, e greșit. Și mai spun un singur lucru după care mă opresc. E un adevăr foarte dureros. Uh, sunt oameni care vin și spun că mașinile se scumpesc. E bine, trecutul ne-a arătat că e fals. Mașinile se scumpesc cu 2-3 mii de euro, într-adevăr, dar în 2-3 ani aceste ma- mașini uh, își dau randamentul scontat și practic nu mai mănâncă atâția bani ca cele din trecut. Așa că în ceea ce privește aceste obiective, eu cred că putem să fim uh, chiar uh, mai ambițioși. Uitați-vă puțin la patria mea. Acolo se vând cele mai uh, uh, performante mașini cu motoarele cele mai bune. Unii au spus că ace- aceasta este calea viitorului. Dar uh, modul în care menajăm noi industria auto aici este o cale greșită de abordat. Mulțumesc! Foarte clar acest mesaj. Iolainen. Da, după acest discurs al lui Karl-Heinz Florenz, deja de-abia aștept votul. Sunt foarte curios ce mai rămâne în picioare după ce votăm. Karl Heinz, e corect că industria auto trebuie să se îmbunătățească simțitor. Avem foaia de parcurs 2050, unde pentru sectorul de transport am stipulat cu fermitate um, aportul acela de 60% um, uh, reducere emisii. E clar că avem nevoie de pași curajoși înainte. Tocmai acum, cred că trecem printr-o uh, eră a transformărilor tehnologice. Ne aflăm într-un punct de cotitură, vor exista noi tehnologii, noi uh, posibilități și cred că această comisie a Parlamentului European ar trebui să ajute industria să poată utiliza aceste noi tehnologii. Spun asta pentru că, da, și eu sunt pentru formularea unui obiectiv uh, de pe acum pentru anul 2025. În anul 2008 am stipulat un obiectiv pentru anul 2020. Mai erau 12 ani până în 2020 atunci. Și a fost fezabil. Acum suntem în 2013 și dacă facem uh, de pe acum un obiectiv pentru 2025, sunt 12 ani. Deci nu poate să-mi vină cineva și să-mi spună că dintr-o dată este imposibil să prestabilim obiective pentru acest ciclu, mai ales că noi am făcut-o odată și nu văd de ce nu am face-o încă o dată, în așa fel încât industria să știe încotro vrem să mergem și să fie în măsură să își adapteze și să implementeze cunoștințele, know-how-ul, nu doar să arate ce, au, uh, ce potențial au la saloanele auto, ci și să facă acest lucru, să construiască acele noi mașini. E clar că aceste noi mașini vor fi scumpe și că industria e afectată de Uh, modul în care evoluează aceste prețuri, dar există și voință din partea cumpărătorilor. Și atunci să ne gândim cum anume putem să oferim stimulente pentru uh, trecerea la noi tehnologii. Noi am introdus noțiunea de super credits, acele credite suplimentare. N-am nimic împotriva unor stimulente, pentru că am văzut foarte bine ce uh, fel de mașini sunt prezentate în saloanele auto. Deci există posibilitatea de a crea noi mașini foarte performante, dar cred că pentru ca într-adevăr să se ajungă la producția uh, la scară largă e nevoie de stimulente. Dacă spunem credite suplimentare, nu ne referim la creditele pe care la creditele de consum, ci aici este vorba de o noțiune diferită. Eu sunt pentru formularea unui obiectiv pentru 2025 în acest an, cel târziu în 2014. Principial sunt pentru aceste credite suplimentare, dar trebuie să vedem um, cât acordăm credite suplimentare, să nu fim chiar prea mărinimoși. Oricum, ideea este că avem nevoie de un sistem de uh, stimulare. În ceea ce privește ciclul de încercare și mânărelile, nu pot să-mi imaginez, chiar e nevoie de atâta timp pentru a avea un ciclu de încercare transparent și bine definit? Eu cred că ar trebui să oferim drept unitate de măsură un ciclu de încercare mai bun, pentru că până acum acest ciclu de încercare nu este decât o înșelătorie la adresa consumatorului. Mulțumesc. Doamna Crostet. Euh, Aș vrea să intervin acum în nume personal Uh, privind acest raport. Consider că raportul colegului nostru Kramer este foarte pozitiv și că obiectivul pe termen lung, 147 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, nu trebuie modificat negativ. Mi se pare un obiectiv ambițios. Mi-am ascultat cu atenție colegii, dar cinstit vorbind, în condițiile crizei economice, se cumpără mai mult mașini de ocazie decât mașini noi. Trebuie să relativizăm, să privim lucrurile dintr-o perspectivă relativă. L-am auzit uh, pe colegul Florence care spunea, da, uh, dar uh, există această creștere de costuri, dacă cresc prețurile, mă rog, utilitarele mici, cu un cost destul de mic, 2-3 mii de euro, Așa ceva nu e posibil, nu, e, nu putem să ne gândim să facem așa ceva. Trebuie să avem însă o atitudine realistă, să înțelegem exact despre ce vorbim. Și când vrem să impunem norme mai dure unor constructori, producători de, auto, de utilitare ușoare, ă, mă gândesc dacă facem bine, pentru că avem aceleași exigențe și pentru centralele care folosesc uh, cărbune, centrale energetice. Aceasta fac parte din uh, noile propuneri ale Comisiei privind uh, emisiile de CO2 pentru diferite tipuri de mașini, dar nu pentru utilitarele ușoare. Raportorul dorește să le introducă creditele suplimentare, vreau să spun, pentru că ele sunt un instrument pe piață foarte bun care poate să ducă la apariția unor noi tehnologii, ceea ce nu impune o resursă financiară suplimentară din partea contribuabililor. Pentru a include utilitarele de talie mai mare, atunci se poate crește nivelul, ceea ce e un lucru bun. Iar în ceea ce privește aceste bonificații, aceste credite, Putem să reducem pragul la 50 de grame. Există deja o serie întreagă de uh, constructori care ating acest prag, ceea ce nu poate să însemne un efort foarte mare. Sunt de acord cu planificarea pe termen lung, dar în 2011 am votat deja și vrem iar să punem totul sub semnul întrebării în 2013 Trebuie să fim realiști, să ne dăm seama care este situația crizei și care este capacitatea financiară a cumpărătorilor de mașini. Mulțumesc! Mulțumesc! Îmi cer scuze. Uh, știți că îl menționasem pe Martin Callanan, raportor din partea ECR, care nu a fost în sală la început. Bineînțeles că îi dăm cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze colegilor că n-am fost la începutul dezbaterii aici, dar uh, am fost la o reuniune a președinților uh, foarte urgentă. În primul rând, grupul meu susține hotărârea raportorului de a menține sarci obiectivele pe termen lung pentru 2020, așa cum apar în, uh, pro, în propunerea Comisiei 147. Acum doi ani și noi am fost de acord cu acest obiectiv, pentru că sunt cereri care sunt fezabile pentru această industrie știu cât de greu a fost uh, la momentul respectiv să ajungem la un acord și uh, știu că domnul Kramer se va confrunta acum uh, cu foarte multe probleme, nevoile mediului pe de-o parte, nevoile producătorilor pe altă parte și beneficiile oricăror altor câștiguri care trebuie pus în balanțe cu costurile. Înțelegerea uh, la care s-a ajuns în 2011 cu Parlamentul și Consiliul a fost greu de realizat. Și s-a făcut un studiu atunci pentru Ministerul Transporturilor din Marea Britanie care stabilea niște obiective pentru 2020 și dacă vrem să ajungem la mijlocul acestui ciclu la niște obiective mai stringente, nu ar face decât să submineze uh, planurile producătorilor într-o perioadă de criză, într-o perioadă foarte grea din acest punct de vedere, așa cum spunea și raportorul, în motivația sa, eh, sporirea investițiilor eh, referitoare eh, la acest obiectiv, mai ales atunci când e vorba de IMM-uri, ar duce la sporirea costurilor pentru vehicule de tip N1. Iar pentru autovehicule vă îndemn la prudență Uh, atunci când se pune problema înlocuirii ciclului european de condus cu noul ciclu de încercare. Noul ciclu de încercare standardizat uh, ar avea, um, ar compromite capacitatea producătorilor de a atinge obiectivele pentru 2020. Nu poți să schimbi la mijlocul procedurii ciclu de încercare. Sunt de acord cu, produs, cu cele spuse de uh, Uh, raportor, uh, să amânăm această chestiune până în ianuarie 2024 și uh, pentru această nouă țintă să păstrăm în continuare ciclul european de condus. Trebuie să ne concentrăm să avem un cadru de reglementare de după 2020 care să fie mult mai cuprinzător și care să se bazeze pe datele de monitorizare. Există niște derogări propuse de comisie care nu plasează niște sarcini mult prea grele asupra producătorilor de nișă. Pentru producătorii care produc mai puțin de 500 de mașini pe an, sunt foarte importante. Ei reprezintă mai puțin de 0,1% din vânzări. Însă ar putea, dacă s-ar pune problema sporirii obiectivelor, ca aceste IMM-uri să aibă, să se confrunte cu creșteri de costuri mult mai mari. Comisia își dă seama că regulamentul trebuie să răspundă la nevoile părților implicate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Gil Parnio. Domnule președinte, stimați colegi, Trebuie să fim pe deplin conștienți de faptul că regulamentul, în forma sa actuală, reprezintă o obligație pentru următorii ani. În 20 de ani, emisiile imputabile acestui tip de transport au crescut cu 26%, deci trebuie să oferim un cadru mai strict pentru reducerea emisiilor de gaze de efect de seră, mai ales pentru această categorie de uh, vehicule și, în plus, trebuie să stimulăm industria ca să favorizăm uh, inovațiile și fabricarea de mașini mai uh, ecologice. Împărtășesc așadar uh, punctul de vedere al colegului Florenț și analiza pe care a făcut-o dumnealui. În propunerile noastre trebuie nu doar să sprijinim obiective ambițioase, ci să și apărăm interesele uh, constructorilor de uh, mașini mici și uh, de talie medie. Pentru că trebuie să avem o viziune pe termen lung și știm că această categorie de constructori au posibilitatea să răspundă obiectivelor pe care noi dorim să le atingem. Aș vrea să mai formulez câteva observații pe marginea textului ar trebui să modificăm acest criteriu uh, al utilității, pentru că, de fapt, el nu va permite o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Am formulat câteva propuneri alternative prin intermediul unor amendamente. De asemenea, cred că trebuie să folosim datele din 2009 și nu cele din 2006 atunci când definim coeficientul mic astfel încât uh, să existe o mai bună partajare a eforturilor între constructorii de automobile. De asemenea, cred că trebuie să definim cu mai multă precizie calendarul și diferitele etape de după 2020. Motivele sunt evidente ca să permitem constructorilor să anticipeze iar comisiei ar trebui să se solicite prezentarea unei propuneri legislative globale, cel târziu în 2014, care să țină cont atât de uh, normele de gaze cu efect de seră, ci și de uh, felul în care trebuie schimbate etichetele um, în funcție de nivelul de emisii. Ana Rospa, are cuvântul. Anna Rosbach möchte nicht mehr, dann Judith Merkis. Judith Merkis. Dank u wel, voorzitter. Veel is hier al gezegd. Ik, uh, ik... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să spun că sunt de acord cu ce s-a spus despre planificarea pe termen lung și avem nevoie de o viziune pe o perioadă și mai lungă decât uh, cea despre care discutăm acum, deci să ne gândim până în 2050. Discutăm în alte domenii despre strategii până în 2030, deci în ce privește sectorul construcției de automobile, ar fi bine să ne gândim până în 2050. Până acum, ni se tot reproșează că nu ne-am fixat uh, ținte suficient de ambițioase. În prezent există un parc automobil uh, care evoluează pe an ce trece și ne-am dat seama, în plus, că această politică de credite suplimentare nu a dus la o creștere a numărului de vehicule uh, curate, între ghilimele fiind spus mașinile cu consumare de combustibil nu ar trebui să mai fie promovate în detrimentul celor ecologice. Poate că în locul acestor supercredite ar fi mai util să avem un fel de sistem de bonus-malus, ca pentru polițele de asigurări căci astfel am uh, bonifica caracteristicile ecologice ale uh, mașinii. Și astfel am promova construirea acestui tip de mașini în mod durabil și am putea să renunțăm, uh, evident, în mod progresiv, dar până la urmă total, la aceste mașini care consumă foarte mult combustibil. Vă aduceți aminte că am discutat uh, la Strasburg despre poluarea fonică și uh, în acest sens se discută despre uh, obiective prea ambicioase sau insuficient de ambicioase care s-ar aplica industriei automobile. Eu cred că în ambele domenii avem nevoie de date credibile și fiabile. Mulțumesc, doamna Clas. Ja, eh, ich sage von vornherein. Spun de la bun început că sprijin propunerea lui Holger Kramer pentru că în urmă cu 2-3 ani am avut uh, aceeași discuție și nu putem să schimbăm direcția totodată la câțiva ani, cu noi obiective. Ascult uh, argumentele lui Carl Schlüter și ale lui Corin Lepaj că vrem să facem ceva pentru industria auto. Am mai vrut să facem asta. Atenție așadar! Mă gândesc și la IMM-uri, dragi colegi. Am discutat atunci și discut și acum despre faptul că E vorba de micii producători, de micii întreprinzători, de acei oameni care au nevoie de aceste mașini pentru a se deplasa la locul de muncă. Atenție și în ceea ce privește limitatoarele de viteză. Nu știu în ce măsură uh, putem să introducem măsuri uh, care să-i pedepsească pe cei care muncesc uh, cinstit zi de zi. Orice obiectiv pe care îl punem sub semnul uh, întrebării nu face altceva decât să ne pună nouă sub semnul întrebării credibilitatea. Direcția trebuie să fie um, uh, una dictată de Uh, modul în care se achiziționează noi uh, vehicule, de modul în care sunt utilizate și pentru cât timp. Pentru că dacă nu ținem cont de acești parametri, nu facem altceva decât să dăunăm mediul înconjurător. Mulțumesc, Cristra Clas. Eu am fost raportor din umbra la vremea respectivă pe acest dosar și pot să vă spun că acest raport e numit prost, pentru că până la urmă ar trebui să discutăm despre eficiența uh, autoutilitarelor și despre modul în care se poate interveni uh, în statele membre cu date oferite consumatorilor. Într-adevăr, mi se pare că consumul Uh, diferă foarte mult uh, în viața reală față de consumul redat uh, în urma ciclului de testare, de încercare. Și este inacceptabil. Sigur că diferă și comportamentul ca, șofer, dar dacă până la urmă față de normă avem o diferență de 25-30%, e clar că ceva s-a întâmplat. În ceea ce privește creditele suplimentare, Propunerea lui Carlos Flores mi s-a părut de bun simț, să discutăm despre o plafonare. Mai ales dacă asta se cristalizează la nivel transpartinic. Pentru că, într-adevăr, aceste credite suplimentare nu trebuie să deschidă portița unor manevre prin care să ne îndepărtăm, de fapt, de la obiectivele inițiale. Deci, o plafonare. Reducerea consumului. Mereu discutăm despre calitatea aerului. Avem anul aerului curat în Europa și un consum uh, redus înseamnă Uh, noxe reduse, aer mai curat în orașe, prin urmare e bine uh, să scadă consumul de combustibil, dar uh, și e bine să ținem cont de o eficientizare a costurilor, mai ales în acest sector. E o diferență foarte mare între autoturismele normale și utilitarele mici. Um, și întotdeauna un întreprinzător va ține cont de argumentele care îi se prezintă în momentul în care face alegerea între un, o mașină obișnuită sau între o auto utilitară mică. Dar dacă pe termen lung își va reduce costurile, atunci va fi foarte bine uh, achiziționându-și o utilitară mică. Și apoi, în ceea ce privește limitatoarele de viteză, maniera cea mai eficientă de a reduce consumul este aceea de a nu călca pedala de accelerație atât de tare și în ceea ce privește uh, Uh, vehiculele acestea, ar fi foarte bine să vedem cum anume stipulăm ideea limitatoarelor de viteză. La vremea respectivă au fost unii care au votat pentru, dar s-a respins până la urmă la votul general la Envi și cred că ar trebui să mai zăbovim asupra acestei idei. Pe lângă creditele suplimentare ar trebui ca statele membre să aibă posibilitatea, dacă își doresc, să um, reducă impozitele pentru acele mașini care sunt foarte prietenoase cu mediul. Deci dacă sunt puse pe piață mașini care au un consum vizibil redus de combustibil, atunci de ce nu să facem uh, ca achiziționarea de o mașină de acest gen să fie însoțită de un stimulent fiscal. Și apoi, Colegii au dreptate în ceea ce privește sectorul industriei auto cu siguranța planificării. Eu cred că un obiectiv pe termen lung, ținând cont de tehnologiile care există la ora actuală și care pot fi previzionate, să nu uităm că un ciclu de șapte ani este uh, repede finalizat, uh, sunt lucruri absolut necesare, dar în același timp nu cred că trebuie să întindem coarda prea tare. Așa că nu știu uh, în ce măsură un obiectiv pe termen lung e chiar atât de necesar de definit acum. Până la urmă, important este că face economii consumatorul, după cum a spus doamna Clas. Să nu uităm că avem și pe mici întreprinzători care au uh, distanțe lungi de parcurs și că e clar că costurile de producție scad în momentul în care acesta își eficientizează consumul de combustibil, de exemplu. Pentru mine acesta este un aspect foarte important și, uh, din nou, aici iarăși este important ciclul de încercare. Consumatorii trebuie să aibă siguranța că ciclul de încercare este unul real. Dacă există niște fluctuații de 20-30% de la normă, atunci mi se pare că este inacceptabil. Un ciclu de încercare trebuie să fie unul credibil. Un consumator trebuie să știe exact dacă uh, există într-adevăr fluctuații uh, 10% să zicem ar fi acceptabil, dar uh, ceea ce se întâmplă acum e oarecum exagerat. Philip Owen este Head of Unit la Transport, la DG Clima și vreau să-i dau cuvântul acum pentru concluzie. Thank you, Mr. Chair, and thank you to Mr. Kramer for preparing. Mulțumesc, domnule președinte. S-au prezentat o serie întreagă de idei. Hai să pornim de la câteva fapte. În primul rând, data 2020 pentru aceste emisii și ținta era 120 de grame. 181 de grame, mă scuzați. Și apoi în 2070 175 de grame iar pentru 2020 147 de grame. Deci sunt oarecum surprins că se propun aceste amendamente care merg atât de departe și vor să adapteze aceste cifre. Pentru că în momentul în care avem uh, creditele suplimentare, introducem un multiplicator și se face o scădere de la uh, un număr de grame la alt număr de grame și se introduc toate uh, pentru ținta de 147 de grame. Ori uh, suntem acum doar la 6 grame de această cință, așa încât mă gândesc de ce trebuie să slăbim această țintă. Și trecând la ținta de 147 de grame, care uh, arată că se poate face, reiese acest lucru din studiul de impact, cu costuri rezonabile pentru producători, Ținta aceasta, în ciuda a ceea ce am auzit uh, aici că trebuie să menținem această țintă și ea este slăbită prin creditele suplimentare, schimbând pragurile, schimbând uh, plafoanele, și introducând multiplicator și introducând și uh, conceptul de bancabilitate uh, unde ele pot fi folosite, creditele pot fi folosite în perioada 2020-2025. Am făcut câteva calcule apropo de ce poate însemna acest lucru. Și dacă 2% din aceste vehicule s-ar califica pentru creditele suplimentare, în 2020 ținta de 147 ar crește și dacă s-ar menține ideea de bancabilitate în 2025, uh, ținta ar fi cu totul și cu totul alta, valoarea ar fi cu totul și cu totul alta. Deci volificarea acestor, uh, schimbarea acestor obiective nu ar face decât să reducă efectele pe care ni le dorim și să sporească emisiile de CO2 în atmosferă. S-a menționat aici ciclul de încercare și aș vrea să subliniez un element care e foarte clar în propunerea noastră. Dacă ciclul de încercare uh, ar trebui să fie înlocuit de la noul ciclu european de condus la WLTP, ar trebui să fie foarte clar că nu există niciun element absolut stringent pentru producător. Când se va întâmpla acest lucru, ținta ar rămâne același. Nu o să îngreunăm viața nimănui, pentru că ne dăm seama cât de mari sunt provocările cu care se confruntă producătorii. Totuși, este important uh, să uh, aducem uh, și să folosim noul test, noul ciclu de, de încercare. În 2014 va intra în legislația europeană și vom putea să facem încercări conform noului ciclu de încercare. Uh, pentru, și de ce e important? E important, e important pentru că oamenii ar fi mai bine informați și lumea ar ști mai bine care sunt consumurile acestor utilitare ușoare. Și dacă ar fi niște costuri suplimentare pentru a atinge țintele menționate 1,75 sau 1,47, lucrul acesta uh, le-ar fi mai ușor de înțeles folosind nou ciclu de încercare. În felul acesta toată lumea uh, ar avea un beneficiu și n-am ajunge să plătim, uh, ci uh, în schimb am face economii la achiziționarea acestor utilitare ușoare. Și ajungem acum și la obiectivul pe termen lung. Noi ne propunem 2014 pentru că producătorii au nevoie de timp să se adapteze și au nevoie de certitudine și dacă amânăm cu 4 sau 5 ani uh, această perioadă, nu facem bine. Mm, industria producătoare de mașini din Europa este competitivă și vrem să-i menținem competitivitatea. Producătorii trebuie să aibă certitudinea a ceea ce fac și cu cât, e rep, cu cât știu mai repede, cu atât e mai bine. Și uh, în felul acesta putem să stabilim noua țintă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum dăm cuvântul raportorului pentru concluzii. Mulțumesc pentru această dezbatere și mulțumesc pentru argumentele prezentate. Nu o să intru în toate detaliile pentru că sunt aspecte multifacetate, dar vreau să mă refer la elementele cele mai importante. Odată, ciclul de încercare. Dragă Karl Heinz, dragă Philip Owen, dragi colegi, uh, ciclul de încercare nu este unul care să ilustreze realitatea uh, de pe piață. Problema este că ciclul de încercare nu face obiectul acestui regulament. La fel se întâmplă și în ceea ce privește emise de dioxid de carbon pentru uh, mașinile personale și regulamentul aferent acestuia. Că ne place, că nu ne place, uh, ciclul de încercare există pentru a emite un standard și pentru a fi baza de calcul pentru CO2. Nu vreau să uh, facem ca ciclul de încercare să devină mai puțin important. Vreau să spun că dacă e să avem un nou ciclu de încercare, atunci cred că a sosit momentul să definim uh, un nou termen. Dacă nu vom ajunge la un acord, atunci, pentru siguranța planificării, e clar că trebuie să utilizăm uh, ciclul vechi de încercare. Până la urmă, problema este că ciclul de încercare, și asta e realitatea, nu face obiectul acestui act normativ. Și mai țin să spun un lucru pe care l-am spus și celor de la ITRE, care nu e încadrat aici, ci în ceea ce privește directiva autoturismelor, nu există legătură între producătorii auto care au o uh, flotă cu uh, emisie redusă și succes pe piață și uh, campionii CO2 din Europa. Nu dau nume. Dar până la urmă aceștia sunt cei care au cele mai mari probleme. Cei care construiesc mașini mici cu emisii reduse nu sunt neapărat cei care sunt vizați aici, și mulți spun că ar trebui să stimulăm industria, să o împingem de la spate. Ei bine, eu nu aș vrea să fiu printre cei care merg în fața industriei auto și spun cum să-și construiască mașinile. Cine știe deja să facă asta, să-și facă firmă de construcție auto. Eu cred că aici avem nevoie de clarificarea unor chestiuni juridice. Repet, anul 2014 e prea aproape uh, pentru a putea publica ceea ce întrezărim noi pentru 2020. Vedem că lucrurile se mișcă foarte repede, după cum a spus și eu, Line, noi uh, tehnologii, noi tehnologii de propulsie, avem prețuri scăzute la combustibil, uh, Ehm, la gaz, mă scuzați, se poate să existe eh, din ce în ce mai multe automobile pe gaz natural lichefiat pentru că prețul acestuia e unul competitiv. Ideea este că trebuie să analizăm mai mulți factori de piață. O propunere de compromis. Eh, nu trebuie să fie neapărat 2018, dar pentru mine, personal, 2014 prea devreme. Eh, creditele suplimentare putem să le redenumim. Nu e un credit pe care să-l plătească uh, consumatorul. Putem să menționăm, putem să reformulăm și să spunem că e vorba de un stimulent de inovare. Am vrut să menținem acest subiect aici, că vrem să plafonăm sumele, asta rămâne de văzut. Limit, nici limitatoarele de viteză nu au ce căuta aici, și oricum, domnule președinte, nu este asta cea mai eficientă manieră de a reduce dioxidul de carbon. Uh, dacă e să gândim așa, atunci mai bine este să lași mașina direct în parcare. Nu cred că limitatorul de viteză e soluția și nici nu cred că ar trebui să fie sarcina noastră să intervenim aici, pentru că există cei care au o profesie care uh, impune utilizarea de autolititare mici și dacă venim cu o nouă chestiune de acest gen, nu facem altceva decât să-i irităm și eu nu cred că ar trebui să prescriem acest lucru prin lege. Există astăzi um, clienți care fac asta uh, voluntar, dar până la urmă uh, e vorba de siguranță rutieră și iarăși e vorba de o altă mâncare de pește. Eu nu cred că ar trebui să pierdem lucrurile importante din vedere um, în ceea ce privește dimensiunea um, parcului auto, dimensiunea flotelor, producătorilor. Um, eu cred că ar trebui să ne axăm așadar pe uh, strict ceea ce vizează acest act normativ. Mă bucură faptul că am avut această dezbatere și uh, vreau să spun comisiei că eu o să prezint zilele ce vor urma un studiu care ajunge la o concluzie diferită față de cea la care ați ajuns dumneavoastră. Se spune că o, uh, un obiectiv realist e undeva între uh, acele marje până la 175. Ideea este că nu avem niciun automatism aici. Nu există ideea că, indiferent ce facem noi în ceea ce privește uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, înseamnă lucruri pe care să le plătească doar consumatorul. Și doamna Crostet a spus foarte bine că uh, e restriște economică și din cauza acestui lucru foarte mulți oameni cumpără astăzi mașini second-hand pentru că nu și le mai permit pe cele noi. Concluzie. Eu vreau să Uh, știe toată lumea că atitudinea noastră trebuie să fie una ambițioasă, dar realistă. Să nu uităm că industria auto, mai ales în sudul Europei, nu e tocmai într-o situație paradisiacă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Termenul de depunere a amendamentelor este 27 februarie la ora prânzului. Vom dezbate amendamentele pe 24-25 aprilie și votăm pe 6-7 mai, iar uh, mai târziu ducem raportul în plenară, se prevede în iulie 2013. Acestea fiind spuse, putem să trecem mai departe și avem punctul 4. E vorba de propunerea de stop the clock de oprire a ceasului. După cum a spus comisia, raportor este Peter Lize și vreau să-i dau cuvântul pentru o introducere. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, trebuie să discutăm doar amendamentele astăzi și vreau să încep prin a mulțumi pentru numeroasele amendamente care au fost uh, depuse uh, și care sunt pe aceeași lungime de undă cu ideile pe care le cuprinde acest document. Mulțumesc uh, pentru cooperarea celor de la TRAN. Domnul Matiu Grolș este unul care a oferit ne-a oferit posibilitatea de a coopera foarte bine. Săptămâna viitoare vom avea un vot și sper ca până atunci să ajungem la un acord cu cei de la transport în așa fel încât să putem uh, să ne exprimăm pe o singură voce împreună. Pentru cei care nu au fost aici data trecută, o scurtă prezentare generală, Comisia a propus să oprească ceasul timp de un an în ceea ce privește includerea sectorului aviației în sistemul de transfer de emisii, uh, deci până Uh, deci pentru un an nu o să existe sancțiuni pentru zborurile intercontinentale. Această derogare e valabilă pentru toate zborurile intercontinentale, nu doar pentru liniile aeriene europene, ci pentru toate zborurile care zboară din Europa într-un terț stat sau care vin dintr-un terț stat în Europa. Această derogare uh, nu este pentru zboruri interne europene. Acest lucru s-a dezbătut. Am uh, ținut cont și eu de această idee dacă se include sau nu zborurile interne europene, dar cred că dacă e să ajunge la un numitor comun uh, pentru uh, toată lumea, fără a mai face diferența între Europa, SUA, China, cred că ar fi bine să limităm această derogare și ca și conținut și ca și timp. Vrem un acord internațional și în același timp vrem ca uh, sistemul de uh, comercializare de certificate de emisii să rămână și să fie stipulat în acorduri internaționale. Pentru asta sunt de părere că, de aceea sunt de părere, mă scuzați, că propunerea comisiei este una bună. Ultima dată S-a pus întrebarea de ce se opun atâtea terțe state. Nu o să repet toate argumentele, vreau doar să clarific un lucru. Uh, în ceea ce mă privește pe mine, sunt numite mult prea puține aspecte obiective și e vorba mai degrabă de un atac politic, e vorba de faptul că până la urmă uh, costul e unul minim, la zborurile intercontinentale e vorba de un cost adițional de 2 euro pentru certificat, Chiar, s-a spus, chiar a spus domnul Gerban de atâta costă o cafea într-un aeroport internațional. Și vreau să vă spun că la un moment dat s-a spus că se intervine în suveranitatea terțelor state cu sistemul de certificate de emisie. Nu prea cred și putem să fim obiectivi. Odată, la CEJ s-a dat un verdict și s-a spus că avem dreptul să uh, Um, um, includem și zborurile dinspre și înspre Uniunea Europeană, zborurile intercontinentale și apoi să nu uităm că există taxa pe pasager percepută de, ter, terțe, de, percepută de statele membre, Franța, Germania, Anglia și așa mai departe, o taxă care este formulată în funcție de distanța parcursă de un avion. Și o linie aeriană, dacă zboară din uh, Germania până în Polonia, normal că are o taxă de pasager mai mică decât dacă zboară până în Japonia. Și dacă zbor zbori din Londra până în Canada, plătești normal mai puțin decât dacă zbori din uh, Londra până în Mexic și până la urmă e vorba de zbor mai mult pe deasupra Statelor Unite. Așa că e o chestiune care nu este coerentă din punct de vedere al conținutului, e o chestiune politică. Și cred că ar trebui să ținem cont de un lucru. În uh, politică, percepția este realitatea. Asta e regula. Și, din păcate, terțele state au impresia că uh, Uh, noi nu vrem o soluție internațională, ci vrem să ne impunem voința în fața acestora și tocmai de aceea eu sunt de acord. Sunt de acord cu Comisia și cu ceea ce a propus, așa că vă propun și dumneavoastră câteva amendamente uh, vă propun și noastră ca săptămâna viitoare să uh, nu votăm amendamentele care se îndepărtează de această idee. Amendamentul 8 este unul sensibil aici și permiteți-mi să spun că este doar populism. Organizațiile serioase de mediu, precum și partenerii industriali serioși, nu sprijină o asemenea propunere. Sigur că de dragul stindardului verde poate fi depus uh, un asemenea amendament, dar dacă mă uit în ochii doamnelor Satu Hasi și Vils, îmi dau seama că nici ele măcar nu își doresc să fie uh, adoptat acest amendament și mi se pare puțin absurd fa faptul că au și depus acest amendament, solicit să îl retragă. De asemenea, v-aș încuraja să uh, retrageți și amendamentele 11 și 20. Acestea sunt uh, câteva amendamente care uh, amână data uh, de pornire a ceasului, să fie după 2 ani și după nu un an. Și dacă am întrebat uh, de ce se vrea asta, până la urmă nu există un argument uh, valid, pentru că cei de la adunarea OACI se întrunesc tot de la, uh, totodată la trei ani. Și ideea este că se vrea această amânare doar pentru a trece dintr-o amânare într-alta și pentru a nu se mai mișca absolut nimic în cadrul aviației civile și să rămână totul în plan european. Dar mie mi se pare că se slăbește presiunea asupra comunității internaționale și dacă facem acest lucru pe termen lung, hai să zicem că doi ani ar mai fi fezabil. La ora actuală nu avem uh, aproape niciun preț pe dioxidul de carbon, dar la un moment dat vrem ca acesta să crească și până la urmă va și crește, cel, cel târziu în vreo 10 ani. Și atunci vom avea o problemă, o problemă de competitivitate, pentru că zborurile din Uniunea Europeană, care emit în general mai puțin dioxid de carbon, uh, e vorba de 13 cenți uh, pentru un zbor Hamburg-Frankfurt, dar dacă e să calculăm asta pe termen lung, normal că apare o problemă de competitivitate și tocmai de aceea uh, vă sfătuiesc să respingem amendamentele 11-20. Există multe amendamente care clarifică textul și pe acestea le sprijin. De exemplu, un amendament al președintelui, amendamentul Gerbrandi et alia. Și vom face tot posibilul pentru a le regăsi în compromis. Și apoi mai există două alte amendamente care sunt foarte importante și care introduc în această dezbatere un nou aspect. Și vreau să discut lucrurile deschis e vorba de alocarea de fonduri, de earmarking. În 2008, când am făcut legislația, din perspectiva concurenței și din perspectiva industrială, cei de la transporturi au spus că trebuie să facem în așa fel încât banii să fie utilizați în funcție de obiectivul ultim. Să nu fie umplute lacune bugetare, ci să stimulăm tehnologia, cercetarea în sectorul transportului. Iar această idee e acum reluată la amendamentul 24, Hasi și Vils, și în amendamentul meu 23. Și sigur că e vorba și de acceptanța statelor terțe. Dacă oferim, de exemplu, americanilor ideea că finanțăm proiecte de cercetare cu o parte din bani, atunci argumentul este uh, argumentul se schimbă. E altfel când spunem în ce investim banii sau când uh, spunem că îi ținem pentru noi. La fel și în ceea ce privește politica pentru climă, să spunem că investim acolo. Și atunci vom găsi acceptanță în cadrul uh, uh, statelor în curs de dezvoltare. Așa că putem să formulăm un compromis, un amendament de compromis care să cuprindă exact aceste idei. Tensiunile sunt și la Consiliu, pentru acolo mereu au fost respinse aceste chestiuni ar trebui să semnalăm disponibilitate la dezbatere în plan internațional, că nu suntem prea uh, insistenți asupra unor uh, criterii obligatorii, ca să ne ușurăm uh, situația. Și acum ajung și la final, mulțumind tuturor celor care au depus amendamente. O să vin cu propuneri de compromis și Ideea de bază este că ar trebui să facem tot posibilul pentru a încerca să obținem o soluție globală, dar să nu creăm impresia că noi insistăm uh, doar asupra acestui subiect fără a mai lupta împotriva schimbărilor de mediu. În ceea ce privește backloading-ul, am primit un e-mail uh, și uh, mi se spunea că a sosit momentul să abolim sistemul UE ETS de certificate de emisie. Până la urmă se pune întrebarea, vrem politică de mediu în continuare sau nu? Eu am răspuns, nu, nu a sosit momentul să abolim nimic, ci a sosit momentul să consolidăm, să facem tot posibilul pentru ca acest sistem să fie unul acceptat la nivel internațional. Mulțumesc! Yes, we can, spune președintele. De ce nu? Mulțumesc, Peter Lize. Iată că dioxidul de carbon uh, va căpăta un preț, să decidă toată lumea mâine, toată lumea poate participa, toată lumea e invitată să participe la uh, acest succes, pentru că, într-adevăr, să avem o poveste de succes și pentru ca negocierile OACI să fie încununate de succes. Eu cred că am ajuns atât de departe la OACI pentru că Europa a intervenit și a negociat. 10-12 ani nu s-a mișcat nimic, să nu uităm, în plan internațional și lucrurile au fost puse în sfârșit în mișcare în momentul în care am intervenit noi și am deschis dezbaterea pe sistemul ITS și pe implicarea aviației. Acesta a fost și motivul pentru care am uh, vrut să depun un amendament, să fie clar că nu vrem să acoperim acele găurele bugetare, după cum a spus uh, raportorul, ci că vrem să utilizăm țintit banii în așa fel încât să avem măsuri de ajustare la schimbările climatice și să combatem eficient schimbările climatice. Pentru asta e nevoie de bani și nu pentru altceva. Am văzut foarte clar ce s-a întâmplat în statele membre um, și am mereu același exemplu. În circumscripția mea, Um, pe un zbor intern plătesc o zecime din ceea ce plătesc der, pentru un zbor uh, din Frankfurt în Hamburg. Așa că ar trebui să ajustăm sistemul uh, ETS și mai ales acum că avem această posibilitate de a face ceva în plan internațional, eu cred că ar trebui să profităm. Tocmai de aceea susțin faptul că ar trebui într-adevăr să oprim ceasul, dar uh, nu până la Paștele cailor, ci cel târziu uh, pentru un, cel mult pentru un an, în așa fel încât să ajungem la acel punct de cotitură de care avem nevoie. Cam atât. Pe ansamblu, eu pot fi de acord cu ceea ce ne-a sugerat raportorul. Sigur că totul depinde de votul de mâine. Dacă păstrăm un preț pentru dioxidul de carbon sau nu, sau dacă sistemul va mai funcționa sau nu. Totul depinde de asta. E un instrument de piață, se bazează pe ceea, de ceea ce se întâmplă pe piață, așa că mâine vă rog frumos să participați. Haideți să reparăm sistemul ITS pentru ca dioxidul de carbon să aibă un preț. Altminteri, nu vom uh, obține nimic. Vom avea uh, o armă fără uh, niciun fel de utilizare. E vorba așadar de un sistem care vizează statele membre și cred că statele membre ar trebui să facă tot posibilul în așa fel încât să uh, nu vină cu tot felul de taxe pe ușa din dos. Ori ITS, ori taxe. Uh, am decis, statele membre au spus că ar trebui să fie ITS, să facă acum tot posibilul în așa fel încât lucrurile să funcționeze și pentru ca mai târziu să avem un compromis în plan internațional. Și acum uh, trecem mai departe. Chris Davis. Ai aterizat la fix ca să păstrăm uh, terminologia. Ai cuvântul. Speak. Dar n-am cerut să vorbesc. Vreau să vorbesc, dar vreau să aud întâi dezbaterea și alte contribuții. Deci aș vrea să vorbesc după ce vor vorbi alți intervenienți. Mulțumesc. Nicio problemă. Martin Callanan. Voiai să vorbești? Of course. I like... Firește! Îmi place când sunt primul care vorbesc ca reprezentant al coaliției. Foarte pe scurt, domnule președinte, așa cum spuneați și dumneavoastră, salut uh, amânarea cu un an a includerii în acest sistem a zborurilor care intră și ies din Uniunea Europeană ca așteptând un acord al uh, întregului sistem la nivel global. Când ce privește adoptarea amendamentelor, este foarte important să se acorde importanță condiționalității uh, de care depinde oprirea ceasului și să vedem de ce depinde propunerea Comisiei. Mă refer la amendamentele care încearcă să deschidă dezbaterea de data trecută privind uh, obligativitatea alocării unor fonduri nu e nevoie să redeschidem această dezbatere cu Consiliul. A fost foarte clar în negocierile anterioare cu Consiliul și cu statele membre că nu doresc să facă acest lucru. Vă atrag atenția asupra amendamentelor care uh, s-ar putea să prejudicieze discuțiile cu OACI. N-are rost să stabilim niște condiții foarte stricte, unilateral din partea Uniunii Europene, mai ales când uh, ne gândim la modalități uh, specifice a unei măsuri de piață bazată pe piața globală. Mă gândesc și la amendamentele care încearcă să ușureze acceptarea acestei propuneri care s-ar putea să le permită negocierilor, negociatorilor la nivelul cel mai înalt OACI să ducă la o înțelegere globală, care cred că e dorată de toată lumea. Nu. Cash Luther, care înlocuiește pe satul, doamna Satu Hasi. Mulțumesc, domnule președinte. Prefer să punem capăt acestor uh, paradisuri fiscale uh, și nu să oprim ceasul, ci să oprim emisiile. Asta este problema. De aceea noi verzii respindem amendamentele la această propunere și suntem de acord cu intențiile pe care le-a exprimat Peter Lise în amendamentul 23 în care se pune problema alocării uh, unor venituri pentru scopuri foarte bine stabilite. Dar nu considerăm că e nevoie să oprim ceasul și să așteptăm. Trebuie să mergem înainte. Și apoi să încercăm să obținem un acord global prin uh, alocarea acestor venituri pentru acțiuni de mediu, de cercetare și dezvoltare în țările terțe, s-ar putea să obținem mai puțină rezistență în ceea ce privește acordul global. Așa încât vă rog o, și așa ă, există niște alocări ă, care sunt fără niciun fel ă, de cost, care sunt gratuite. Și cred că merită. Nu nu e o lege bună cea care spune că vrem un instrument bazat pe piață și la mijlocul procedurii spunem nu, să ne oprim. Pentru că în felul acesta prejudiciem predictibilitatea despre care vorbim. Mulțumesc. Doamna, doamna Grostet. Euh, Mulțumesc frumos. Cred că majoritatea dintre noi a considerat că această decizie a Comisiei de a opri ceasul era interesantă, cel puțin în așteptarea ajungerii la un acord pozitiv în cadrul OACI. Totuși, aș vrea să reamintesc faptul că această directivă a intrat în aplicare pe 1 ianuarie 2012 a, și deja pe 12 noiembrie a aceluiași an s-a formulat o primă propunere de modificare. Din nou, un climat de nesiguranță și incertitudine pentru sectorul industrial. Vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să evităm efectele retroactive nedorite și care îi penalizează pe operatorii europeni. Cu atât mai mult cu cât există antecedente. Unii dintre aceștia deja au început să cumpere certificatele care corespund obligațiilor lor pentru zborurile efectuate înainte de, pe, de data de 12 noiembrie 2012. Știau că aceste certificate nu vor putea uh, fi folosite decât în 2013, dar au vrut să își respecte obligațiile cum spuneam, îi vom penaliza pe acei operatori care au vrut să-și respecte obligațiile încă de la începutul anului 2012 și poate că trebuie să facem distinția între cei care până acum n-au întreprins nimic și cei care au vrut să respecte uh, normele. Deci, haideți să nu facem modificări a posteriori și în mod implicit uh, condițiile tehnice care fuseseră prevăzute pentru um, um, punerea în conformitate. Ca atare, eu am depus amendamente astfel încât directiva să fie aplicată așa cum uh, se așteptau operatorii uh, aerieni. Pentru că nu este normal ca acele credite deja achiziționate să-și piardă din valoare uh, în mod retroactiv. Altfel ar fi un adevărat scandal, pentru că îi vom pedepsi pe cei care deja uh, doriseră să aplice această directivă Uh, și să o facem uh, în favoarea concurenților lor care, așa cum am mai repetat, nu depuseseră niciun efort în această privință. Oricum, eu îmi doresc ca Uniunea Europeană să obțină un rezultat pozitiv în urma adunării generale a uh, OACI din septembrie anul în curs. Mulțumesc, domnul Cramer, acum are cuvântul. Mulțumesc. Nu vreau să redeschid întreaga dezbatere, ci vreau să mă refer strict la amendamente. Uh, sunt de părerea că acest branding, stop the clock, e unul greșit. Până la urmă e vorba de un, de un brand de tipul step back, un pas înapoi, nu o oprire a ceasului. Au existat state care pur și simplu nu au acceptat că există drept european pe care trebuie să-l respecte. E un pas înapoi, nu am avut ce altceva să facem, l-am acceptat așa, cu inima îndoită pentru că există acele zboruri către terțe state care nu sunt în sistemul de uh, emisii și rămâne doar un sistem european de emisii. Sigur că putem să spunem că lucrurile că nu e așa de scump, că nu e așa de uh, grav, dar pot să vă ofer un exemplu. Un zbor de la Düsseldorf la Mallorca e în sistemul european de emisii. Și un zbor din Düsseldorf către Egipt nu e. Și noi știm uh, că turiștii sunt foarte sensibili la preț și nu mai au atâția bani pentru concediu. Și atunci se poate, se prea poate ca um, eliminarea terților state din ETS să fie în favoarea anumitor destinații turistice, precum ar fi Egiptul în acest caz. Și fără niciun efect asupra climei. Eu nu cred că aceasta ar trebui să fie sarcina noastră. Eu sunt unul din semnatarii amendamentului în care se stipulează că dacă facem această derogare, atunci să o facem total. Nu avem uh, intenția de a amâna asta până la infinit, ci uh, să menținem principiul că vrem să obținem într-adevăr ceva, pentru că într-adevăr la, există riscul de a nu se întâmpla nimic la OACI, ani de zile și atunci vom fi în situația de a avea conflicte politice, scrisori nervoase din partea miniștrilor și cred că această situație de uh, dead end, de drum capcană, ar trebui să fie una pe care să o evităm. Dacă într-adevăr vrem să avem o soluție până la sfârșitul acestui an, atunci ar trebui să facem tot posibilul să ajungem la un acord uh, OACI. Se prea poate să fie un acord ITS general, global, dar se prea poate să nu fie nimic. Și atunci vom avea o soluție insulară europeană care de fapt costă, costă până la urmă, dar nu, uh, nu generează aproape nimic. Dacă într-adevăr vrem să facem o derogare, atunci să fie una totală și aș vrea ca timp să avem posibilitatea să ne încadrăm în timp pentru o discuție exhaustivă. Și apoi, în ceea ce privește situația terților state și uh, extragerea acestora din sistem, statele EFTA, care nu au votat sistemul ETS, sunt și ele vizate aici. A le impune acestora în continuare sistemul ITS mi se pare provocare politică și mi se pare un joc de putere europeană. Eu cred că, din nou, spargem porțelanul politic uh, în plan diplomatic. Elveția nu e în Uniunea Europeană, de exemplu, și nu putem să le vârâm acestora pe gât decizii. Eu cred că ar trebui să ținem cont de dreptul popoarelor și ca cel puțin statele EFTA să nu fie obligate să participe, să continue cât timp există această derogare pentru terțele state. Următoarea vorbitoare. Vă mulțumesc, spune doamna Vestlund. Atunci când am citit prima oară textul comisiei, mi s-a părut că propunerea era oarecum ciudată. Apoi am ajuns la concluzia că totuși ar trebui sprijinită, având în vedere contextul general aceste negocieri în cadrul organizației internaționale. Dar nu ar trebui să prelungim această măsură, căci dacă tot amânăm, riscăm să amânăm până la calendele grecești trebuie să avem o strategie diferită, mai restrictivă. Dar o asemenea strategie nu este posibilă decât dacă avem un termen limită bine definit și pe care îl respectăm. Și ar trebui să fim credibili atunci când ne promovăm uh, propria soluție, propriul sistem. Să ne gândim și la alternative. Există alternative mai bune, mai avantajoase pentru toate părțile implicate și mai ales pentru companiile aeriene. Menținerea statu quo-ului nu este uh, acceptabilă. Ne dorim să avem o societate care să fie pe deplin conștientă de probleme? Ei bine, atunci să ne respectăm propriile uh, decizii și, cum spuneam, să nu mai amânăm aplicarea acestei legislații. Dacă alții pe planeta națională nu sunt de acord cu noi, este treaba lor, dar eu nu cred că putem să tot amânăm aplicarea acestui sistem. Domnul Schluter acum are cuvântul. Nu? Nu, domnul Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu uh, foarte direct. Sunt de acord cu propunerea comisiei de a uh, da ceva marjă de flexibilitate în timpul negocierilor, dar nu îmi doresc nici să amânăm și mai mult uh, calendarul prevăzut inițial. Am două întrebări. Mai întâi, chiar mă întreb dacă comisia avea nevoie de acest text în procedura de codecizie. Atunci când s-a, uh, a fost vorba despre sistemele mobile de aer condiționat, Comisia ne-a anunțat pur și simplu că suspendă punerea în aplicare legislației pe o perioadă de 2 ani. Dacă a putut să facă acest lucru în trecut, atunci uh, de ce nu a putut uh, să procedeze la fel și acum, fără să fie nevoie de o procedură legislativă ordinară. Dacă Comisia avea nevoie de, cum spuneam, ceva spațiu de manevră în cadrul acestor negocieri, era simplu să ne anunțe decizia sa. Și apoi, această dezbatere poate să tot continue, dar scopul acestei decizii, așa cum spuneam, este să permită o mai bună derulare a negocierilor. Discuții private au loc uh, mereu, dar ar fi bine să știm dacă comisia chiar contează pe un rezultat pozitiv, odată ce a obținut această, acest spațiu de manevră suplimentar pentru negocierile respective. Mulțumesc. Judith Merkes are acum cuvântul. Eh, eh, eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu am să fiu foarte rapidă. Până la urmă, trebuie să ne întrebăm câte zboruri ne dorim să existe. Acest sistem ETS este destul de bun. Dacă îl înlocuim cu un alt sistem, acesta mai întâi va trebui să se rodeze, să se maturizeze și tot vom întâmpina probleme. Pe de altă parte, dacă chiar ne dorim să avem un nou sistem la nivel mondial, uh, evoluțiile în cadrul uh, Organizației Internaționale sunt uh, inevitabile. În Europa avem nevoie de un sistem care să funcționeze și trebuie să dăm dovadă de um, hotărâre, de uh, să fim constanți în acțiunile noastre. Și nu cred că sistemul aerian, uh, sistemul actual a adus pierderi companiilor aeriene. Din potrivă. Este adevărat că nu am ales calea cea mai ușoară. Acest sistem este destul de greu de pus în aplicare, dar deocamdată nu există nici măcar o umbră a unui sistem uh, internațional care să poată să înlocuiască pe cel european cu succes. Comisia dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim raportorului și mulțumim și celor uh, care s-au referit la propunerile de derogări. Voi vorbi foarte pe scurt. În primul rând, privind prelungirea domeniului de aplicare ca să cuprindă cumva traficul intra-european, mi se pare cam ilogic dacă ne gândim la originea derogării. Uh, era o reacție la ce se întâmpla la OACI și trebuia să acordăm spațiu negocierilor internaționale. Certificatele ETS europene n-au fost niciodată un subiect de controversă în Uniunea Europeană. Cât privește partenerii noștri din uh, Elveția, cred că aici situația este exact la fel. Elveția nu a contestat uh, niciodată aplicarea certificatelor europene ETS iar ei negociază cu noi pentru a ne uni aceste mecanisme de negociere a certificatelor de emisie. Și nu se pune aici, nu e vorba numai de apropierea geografică, de proximitatea Elveției, ci e vorba de faptul că avem obiective comune în ceea ce privește schimbările de climă. Iar ideea de a extinde, de a, de a prelungi această derogare ar fi în detrimentul negocierilor uh, internaționale. Cât privește cheltuielile și uh, denaturarea concurenței, toate regulile vor fi tratate la fel, iar implicațiile de cost uh, au fost calculate de unele Uh, linii aeriene, vorba de 25 de eurocenți pe zbor, deci nu cred că o să schimbe nimeni planurile de vacanțe din cauza acestor cheltuieli. Și în cele din urmă, privind folosirea creditelor internaționale, noi ne-am ne-am uh, imaginat aceste derogări într-o manieră minimalistă. Uh, ținând cont de sistemul european ETS, adică am permis o derogare credibilă de un an și vom reveni după acest un an la aplicarea sistemului european ETS dacă nu se ajunge la un acord. Nu am modificat procentajele, apropo de cât de mult, cât de mare va fi procentul european care trebuie avut în vedere. Iar acele linii aeriene care au cumpărat uh, asemenea certificate în vederea cuprinderii de 100% vor rămâne cu niște surplus, și pot să le vândă plus uh, creditele internaționale pe piața internațională. Dacă nu se fac uh, schimbări, vor fi și consecințe. Beneficii pentru cei care doresc să beneficieze de derogare, iar beneficiile vor fi mult mai bune decât pierderile care rezultă dintr-o achiziționare totală a creditelor internaționale, deci cred că trebuie să vedem lucrurile într-o perspectivă întreagă. Mulțumesc! Peter Lizar, acum cuvântul. Ehm, da, voi fi succint. Nu o să intru în toate detaliile. Martin Callanan menționa uh, veniturile, după cum a menționat și Chris Davis. Toată lumea știe asta, toți cei care au tratat puțin acest subiect înțeleg că dacă avem un amendament despre alocarea de fonduri, atunci negocierile cu Consiliul nu eșuează. Procedura legislativă trebuie Uh, finalizată în această jumătate a anului pentru a nu avea mari dificultăți cu terțele state și pentru a fi instituțional, pentru că Comisia a anunțat că nu va implementa nimic dacă uh, Consiliul și Parlamentul nu vor decide nimic până în aprilie. Eu, în calitate de forță legiuitoare, sunt mândru să spun că dacă nu decide nimic, atunci e valabil dreptul în vigoare. Deci trebuie să finalizăm toată treaba sau să facem business as usual până în aprilie și atunci toată lumea trebuie să dea dovadă de flexibilitate. De cealaltă parte însă, Martin și Chris, eu cred că ceva s-a schimbat din 2008 încoace, pentru că în 2008 nu uh, estimaserăm uh, cât de uh, îndârjite sunt statele membre în uh, ceea ce privește acest subiect. Eu vreau să facem propuneri constructive. Din discuțiile cu americanii, de exemplu, am văzut că acestea se liniștesc și devin interesați dacă spunem că vrem să discutăm despre modul în care putem finanța anumite lucruri cu o parte din bani. Acest lucru liniștește și statele emergente când spunem că parte din bani se vor duce pe ajutorul pentru cooperare. Și să nu uităm că la Montreal ministrul a spus că mai important decât un acord internațional e poziționarea pe plan național și suveranitatea în plan național. Dacă lucrurile nu vor uh, evolua până în septembrie, atunci cu siguranță în septembrie va trebui să facem ceva. Carl Schlüter. Carl Schlüter a spus că nu era nevoie să oprim ceasul. Din păcate e greșit. Dacă vrem un succes internațional, atunci trebuie să susținem această propunere. Într-adevăr, eu am primit propunerea pe care mi-ai menționat-o tu, dar doar în versiunea în franceză, un text foarte tehnic, trebuie să mai analizez odată lucrurile. Holger Kramer a menționat și situația uh, cu Elveția, în spațiul european de liber schimb. Uh, E sensibilă problema. Comisia nu a fost foarte diplomată și uh, e justificată o critică la adresa comisiei aici, pentru că Elveția niciodată nu ne-a criticat sistemul, mereu au fost uh, la, pe aceeași lungime de undă cu Uniunea Europeană și cred că ar fi fost totuși util să discutăm cu Elveția înainte de a face public uh, negocierea. Elveția se simte așa, cam cum se simte Parlamentul European. Pentru că nici pe noi nu ne-a întrebat nimeni, comisia a venit pur și simplu cu propunerea și până la urmă e vorba de asumarea răspunderii, nu e așa? Eu unul nu am impresia că Elveția va înainta o plângere împotriva acestui demers. E clar că Elveția vrea să meargă mai departe și vrea să rămână în sistemul ITS și în ceea ce vește zborurile interne, Până la urmă e vorba de modul în care sunt tratate zborurile de la Zurich comparativ cu zborurile de la München. Nu cred că Elveția va fi împotrivă. Eu discut cu partenerii din Elveția și până la urmă care este ideea principală? Că, din punct de vedere diplomatic, nu a fost înțelept ce a făcut uh, comisia, dar, din punct de vedere juridic, uh, lucrurile stau în picioare și cred că dacă vom discuta deschis cu colegii din Elveția, vom și ajunge la o soluție de comun acord. Exemplul cu zborul din Düsseldorf către Mallorca versus către Egipt e un exemplu prost, pentru că Comisia a spus că liniile aeriene care zboară în Uniunea Europeană au uh, un sistem ITS gata implementat, cei de la ITRE, cu Holger Kramer cu tot, s-au străduit în așa fel încât acum prețul este atât de mic acum, mai mic chiar de 25 de cenți. Și atunci, nu știu, să-l văd eu pe turistul care pentru 25 de cenți în minus va prefera să zboare în Egipt versus Mallorca. E lipsit de sens. Sigur că ar apărea o problemă dacă uh, prețul ar crește simțitor, dacă am avea acea plafonare, dacă certificatele ar porni la licitație cu 100%, dar până la urmă noi discutăm despre sancțiunile pe 2012 și e absurd să credem că cineva ar prefera Egiptul ca destinație turistică și nu Mallorca pentru a economisi 25 de eurocenți. Nu se va întâmpla asta niciodată și tocmai de aceea eu cred că putem să sprijinim propunerea comisiei și putem să ne concentrăm pe obținerea unui rezultat internațional, printr-un acord. Mulțumesc! Da, e cam aceeași direcție, Mallorca, Egipt, să decidă fiecare consumator după cum îi dictează gustul. Pe 26 februarie vom vota la comisia noastră și se estimează uh, votul în plenară în aprilie pentru propunerea Stop the Clock, oprirea ceasului. Și acum, următorul punct de pe ordinea de zi. Carnea de cal în lanțul alimentar, o temă foarte controversată, am fost interpelat săptămâna trecută de mai multe ori, s-a solicitat punerea subiectului pe ordinea de zi și am dat cu plăcere curs acestor solicitări pentru a dezbate exact unde și care a fost problema, unde s-a identificat problema. Noi am avut acest subiect prin 2011 pe ordinea de zi la Envi și anumite propuneri nu au fost adoptate pentru o uh, obligație de etichetare mai strictă și pentru trasabilitate transparentă. Salut Consiliul, președinția irlandeză e aici, doamna Testori de la DigiSanco de asemenea. Iată că acum uh, a, s-a creat un haos, există planuri naționale, mm, am zâmbit când am văzut ce se întâmplă Până la urmă, e clar că avem nevoie de o soluție europeană cu norme stricte. Dezbatem acum problema și mai întâi au cuvântul coordonatorii, după care restul colegilor înscriși la cuvânt. Fiecare va avea posibilitatea să pună întrebări. Mai întâi, cine vrea să intervină? Facem lista intervenienților. Vrem să acordăm tuturor posibilitatea să intervină, așa că toată lumea trebuie să fie succintă. Mai întâi are cuvântul Peter Lize, numele PPE, după care Linda McAvan. Peter. Mulțumesc, domnule președinte. Ce s-a întâmplat cu acea uh, etichetare falsă a cărnii de cal prezentată precum uh, carne de vită? O înșelăciune. Și cred că ar trebui să fim uh, foarte severi cu cei care au comis această infracțiune. Consumatorii în momentul în care spun nu vor să consum carne de cal, atunci trebuie să aibă posibilitatea de a nu achiziționa carne de cal. Sunt sceptic totuși în ceea ce privește solicitarea de a marca originea pentru toate ingredientele. Sunt uh, uh, nevoit să spun că noi am fost împotriva la grupul nostru politic și în momentul în care mi se spune că ar fi fost oblig, obligatoriu să apară carne de vită de origine românească sau carne de vită de origine Franța, ă, nu cred că așa s-ar fi rezolvat problema. Problema a fost de fapt că acea carne de vită a fost carne de cal și acest lucru poate fi corectat printr-un control îmbunătățit. Salut faptul că Comisia Europeană a făcut ca acum controlele să fie mai stricte și mă bucură faptul că e aici doamna Testori. Pentru că nu știu dacă ar fi fost Tonio Borg aici, dacă pe el l-aș fi putut critica, pentru că nu e de mult timp la comisie. Îmi amintesc că Pilar Ayuso, Linda McEwan, toți au fost aici în urmă cu câțiva ani când Parlamentul a cerut următorul lucru. Carnea clonată să fie etichetată la a doua și a treia generație. Și pe atunci comisia a spus, nu putem să controlăm așa ceva. Și atunci, pentru că știu din genetică, am spus că putem să facem un test ADN. Toată lumea se agită acum cu canea de cal și eu înțeleg prea bine pe cei care sunt enervați. Problema protecției animalelor în ceea ce privește uh, animalele clonate este una mai mare. Și înțeleg de ce sunt cei care nu vor aceste chestiuni și și din punctul de vedere al sănătății există rezerve în ceea ce privește carnea clonată, rezerve care nu există în ceea ce privește carnea de cal, cu etichetarea și cu rezidurile medicamentoase. Um, să știți că la carnea clonată există motive și mai grave pentru ca consumatorii să ceară să știe ce e conținut într-un aliment. Comisia a spus, nu, testele ADN sunt prea complicate. Ei bine, eu cred că um, a sosit momentul să facem ceva acum, e și vreme de criză. Um, există această atitudine duplicitară acum a comisiei. Acum se, se, acum se sesizează în ceea ce vește carnea de cal, dar nu și în ceea ce vește carnea clonată. Eu cred că a sosit momentul să primim o declarație fermă. Linda McCarthy. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea lumii a fost șocată în scandalul acesta. A fost că după criza bolii vaccine bune, credeam că avem un sistem de trasabilitate și lucrurile s-au năruit în momentul în care am ajuns la abator. Nu știm uh, ce se întâmplă cu carnea tocată și companiile nu știu de unde vine carnea tocată. Nu există niciun sistem de trasabilitate. Sunt uh, colegi anul trecut care au fost implicați în problema discutării etichetării, uh, etichetării produselor. Noi am votat aici și a fost respinsă la Consiliu și mulți colegi s-au opus aici. Vreau să întreb Comisia care este starea reuniunii de săptămâna trecută și ce se va întâmpla la Consiliul de Agricultură săptămâna trecută sau săptămâna aceasta. Săptămâna trecută s-au făcut propuneri și ce se va întâmpla săptămâna asta la Consiliu. Și acum câțiva ani am discutat aici despre igiena cărnii în general. Se auzau zvonuri că la comisie se dorește cumva slăbirea legilor privind igiena și că voiau să elimine inspectorii independenți de la abatoare. Dar uh, pachetul legislativ urmează să apară și vreau să întreb Comisia acum, chiar crede că după tot ce am aflat în ultimele două săptămâni, că publicul, opinia publică poate să aibă încredere că fiecare firmă poate să își facă singură inspecția privind igiena cărnii și poate că totuși ar trebui să se mențină sistemul inspectorilor independenți în abatare pentru că au circulat aceste zvonuri și s-a exercitat multă presiune și din partea mediului de afaceri și a guvernelor să se elimine acest sistem al inspectorilor independenți. Poate acum se uh, am, acceptă ideea că nu este o mișcare populară. Mulțumesc. Chris Davis are cuvântul. We have discussed labeling of food so often over the years in, this committee. But, uh, when... Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat de atât de multe ori despre regulile de etichetare la comisia noastră. Dar cum poți să explici o asemenea situație când carne de cal ajunge să fie etichetată ca fiind carne de vită? Eu cred că este o competență națională, o răspundere națională de a se asigura că se respectă legea în ce privește comercializarea diferitelor tipuri de carne. Și poate că va deveni un, un caz rar să mănânci un hamburger uh, și, de fapt, în loc de carne de vită să mănânci cu carne de cal. Sau, mă rog, va deveni foarte rar să mai mănânci un hamburger cu carne de vită. Dar închipuiți-vă cât de grav ar fi dacă carnea de porc ar fi fost uh, moderonat etichetată. Vă dați seama comunitățile religioase cât de îngrijorate ar fi și cât de multe teme și-ar exprima, puteți doar să vă închipuiți cum ar reacționa um, evreii și musulmanii. Nu, eu cred că industria trebuie să fie responsabilă. Ei achiziționează carnea macră, ei sunt cei care fabrică produsele, ei lipesc etichetele, ei trebuie să fie responsabili pentru lista ingredientelor. Avem legislația europeană care solicită ca aceste norme să fie respectate, dar guvernele naționale sunt cele care trebuie să se asigure că legislația care este aplicată în mod eficient, proporționat și disuasiv. Dar unde există dovada că s-au făcut studii, analize care să ne arate că legislația chiar se aplica. Cum e, unde sunt dovezile că au existat uh, penalizări pentru uh, etichetarea eronată a produselor? Există comparații între felul în care se aplică sau se interpretează această legislație în diferitele state membre și apoi, indiferent ce spune uh, statutul, cum interpretează instanțele această legislație. Nu am auzit niciun producător care să spună noi nu îndrăsnim să facem verificările care se impun, pentru că știm că atunci uh, guvernele ne vor uh, scoate din uz. Nu știu cum stă situația nici măcar în Regatul Unit. Dar nu am această senzație că în țara mea uh, etichetarea uh, eronată a uh, hranei a fost văzută ca fiind o infracțiune foarte gravă în țara mea. Da, într-o lume ideală, ar exista o piață comună, o piață unică, unde s-ar aplica sancțiuni, dar asta înseamnă că ar trebui să existe niște eforturi depuse pentru a avea niște sancțiuni aceleași peste tot și suficient de disuasive. Eu cred că trebuie să atragem atenția statelor membre în această privință și să facem niște studii comparative. Să spunem cum se poate întâmpla ca într-o țară să ai o amendă de 100 de euro, să spunem, pentru etichetare greșită și într-un alt stat să fie considerată o infracțiune gravă. Eu cred că comisia ar trebui să ne explice ce studii a comandat acum sau ce studii ar trebui să facă și cum ar putea acestea să fie, pentru că o citez, eficiente, proporționate și disuasive pentru 27 de state membre. Yes, thank you. I mean... Mulțumesc, care cuvântul domnul Schluter acum. Mulțumesc. Discutăm despre etichetarea alimentelor. Dacă nu ar mai exista acest uh, avantaj comparativ uh, uh, când ai 6, 7, 8 furnizori într-un lanț de aprovizionare, atunci nu ar mai exista asemenea scenarii și nu s-ar mai ajunge la asemenea probleme cu etichetarea dacă a avea legături mai stabile și de mai lungă durată cu um, furnizorul tău, poate că atunci și etichetarea s-ar face în mod mai uh, corect. Eu aș da exemplul etichetării produselor bio, care funcționează destul de bine, cel puțin până în prezent, tocmai pentru că există mai puțin intermediar. Și apoi e practic uh, foarte ușor să greșești astăzi. Autoritatea suedeză pentru alimente a verificat etichetele în urmă cu 2 ani și 44% din produsele pe bază de carne nu aveau etichete corespunzătoare și existau procente la fel de ridicate de 57% pentru alte alimente. E adevărat, uneori era vorba despre greșeli minore, dar nu a fost nimeni nici amendat, nici pedepsit. Așadar, riscul pentru descoperirea unei fraude, fie ea pe scară mică sau pe scară mare, nu este uh, unul care îi sperie pe producători. Poate că ar trebui să nu ne mai concentrăm atât de mult pe obținerea prețului cel mai mic, pentru că cu cât uh, suntem ghidați de această logică, cu atât uh, tendința de a comite fraude este mai mare. Și nu putem să ignorăm aceste fraude. De multe ori, autoritatea pentru siguranța alimentară nu își asumă uh, rolul care îi revine, de a, acela de a unui părinte, să spun, care își ghidează copiii atunci când au comis o greșeală. Ar trebui să aibă un rol uh, de consiliere, un rol educativ. Atunci când o companie se înșală, atunci ar trebui să existe măcar un sistem de amenzi și poate că dacă e vorba despre o infracțiune foarte gravă, chiar uh, să existe și o sancțiune penală. Cris, nu este prima oară când uh, în anumite produse nu se găsește carnea notată pe etichetă. Deja au existat pe piața europeană produse care conțineau carne de porc, deși se spunea că nu conțin carne de porc. Și anul trecut am avut uh, produse pe bază de carne de porc care au fost colorate cu pigmenți ca să arate drept carne de vită și s-a descoperit acest lucru numai atunci când cineva a făcut o reclamație și s-au făcut teste. Nu este normal să se întâmple așa. Sistemele de control pe care noi le-am stabilit, autoritățile de control ar trebui să descopere aceste fraude, dar nu se întâmplă astfel. Poate că împreună ar trebui să ne asumăm responsabilitatea, dar trebuie să mai spunem ceva. Suntem obișnuiți să plătim din ce în ce mai puțin pentru alimente. Nu putem să avem un lanț uh, alimentar de calitate în aceste condiții. Și faptul că acum nu mai este fezabil sistemul actual de producere a hranei, a trebuit să ne obișnuiască cu ideea că pe viitor va trebui să plătim o cotă parte mai mare din veniturile noastre pentru alimente. Pentru că uh, încetul cu încetul uh, marja de profit uh, a tuturor actorilor implicați se reduce. Avem nevoie de o soluție pe termen lung, nu pe termen scurt, să avem mai, metode mai bune de testare, să sancționăm atunci când se comit um, erori și să existe o etichetare la sursă și să nu mai fim uh, atât de obnubilați de ideea găsirii uh, alimentelor celor mai ieftine. De ce să nu mâncăm carne mai rar, de exemplu, sau în porții mai mici? Atunci când eram copil, mâncam mult mai puțină carne. Și pentru același preț ar putea să aveți uh, mai multă bunăstare animală, risc de fraudă mai scăzut și o mai bună protecție a mediului înconjurător. Și puteți să evitați să fiți prostiți de uh, industrie și să aveți uh, o hrană de calitate mai bună. Ana Rosbach. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce s-a spus deja și, bineînțeles, pentru mine, mai ales în anumite țări din Europa, avem o tradiție, avem tradiția de a mânca această carne de cal. Deci pentru mine nu este o chestiune de siguranță alimentară, ci de etichetare și de trasabilitate. Și este pur și simplu o fraudă. Nu trebuie să repet ce s-a spus până acum. Dar dacă aș avea o companie și aș face cârnați, ar, aș vrea să am aceeași calitate în fiecare săptămână și să știu exact ce am pus în cârnații respectiv. Adică vreau să aș nota orice detaliu ca uh, să asigur că am aceeași producție de aceeași calitate în fiecare săptămână. Deci, ideea de a include totul pe eticheta de pe spatele pachetului arată dorința de a face și voința de a face acest lucru. Nu se pune problema de unde vine carnea, dacă vine din Argentina sau dacă vine din Franța sau din Bulgaria sau din altă parte. Pentru mine este o problemă reală. Cum îi oprim pe oameni să mai încerce să fie neonești. Nu avem nimic împotriva cărnii de cal, ci uh, avem ceva împotriva modului în care s-a procedat. Problema este cum obligăm firmele uh, că și ele vor nu știu, să mănânce carne corespunzătoare și că oamenii au dreptul să știe de unde vin produsele și vor să știe de unde provin produsele și au dreptul să spună dacă vor sau nu să le cumpere. Trebuie să ne gândim uh, aici cumva la un pachet de măsuri și nu numai să spunem, bun, suntem împotriva cutărei sau cutărei proceduri. Trebuie să fim și noi creatori și să găsim un pachet legislativ care să ne permită să evităm acest tip de fraudă. Mulțumesc foarte mult. Da, uh, Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu multe din cele spuse de antevorbitori. Trebuie pur și simplu să știm și consumatorul are dreptul să știe ce uh, ingrediente are uh, hrana pe care o mănâncă. Am mai discutat problema etichetării, am uh, discutat și problema cu includerii originii uh, în etichetă. S-a pus problema acestei cărni de cal provenită din România, care e comercializată de o firmă din Olanda, care este înregistrată în Cipru și care e depozitată în Olanda și vândută în Franța și inclusă în lasagna undeva pe traseul acesta, carnea de cal a fost etichetată drept carne de vită. Și multe controle nu au uh, văzut acest lucru și vreau să-mi explice comisia cum e posibil așa ceva. Și există un producător de carne din Olanda care a oprit producția acum, deoarece exista bănuiala că ar fi folosit carne de cal într-un produs cu carne de vită. Deci e multă înșelăciune care are loc. Iar consumatorul nu știe ce intră în produsul final. Aș uh, dori să îndemn comisia să facă ceva și să fie dură cu statele membre care nu aplică legislația în vigoare. La procedura de conciliere privind clonarea și alimentele noi, o serie întreagă de persoane de la comisie au spus că era de neconceput să se facă o testare ADN pentru a vedea, pentru a compara carnea. Iar acum Comisia vorbește despre testarea ADN a tuturor produselor din carne. Să-mi spune Comisia dacă e chiar posibil acest lucru, mai ales dacă vorbim despre carne provenită de la uh, vite clonate. Situația asta pare să fie o situație de etichetare greșită, dar cred că de fapt poate fi și o chestiune de sănătate publică pentru că e vorba de produsele care sunt administrate cailor pentru a preveni inflamațiile și sunt produse care nu ar trebui să intre în lanțul uh, trofic uh, uman, în lanțul alimentar uman. Iar acum, următorul vorbitor, Paul Newton. Begrüßen Sie ganz herzlich hier in unserer Runde. Das ist heute nämlich eine Premiere. Vă urez bun venit, sunteți aici în premieră. Nu e chiar prima dată și vreau să încep prin a mulțumi colegului Chris Davis pentru că a, iată, a remarcat prezența mea aici, foarte drăguț. Încep prin a spune că presa britanică, practic, a ignorat perspectiva europeană asupra acestui scandal cu carnea de cal. Există trei aspecte care trebuie ilustrate. Uh, securitatea alimentară e o competență a Uniunii Europene prin regulamentul 178 din 2002, când răspunderea e transferată de la Londra la Bruxelles pentru securitatea alimentară. Și acest lucru e mai apoi ancorat și în uh, legislația din 2004. Înainte de asta, în Regatul Unit aveam niște standarde foarte stringente de uh, igienă a cărnii din cauza uh, scandalurilor din anii 90. De fapt, Uniunea Europeană ce a făcut? A existat un transfer de răspundere către producători în plan comunitar, nu către agențiile guvernamentale. Chris, spunea că și etichetarea e vinovată. Uh, aici e o directivă uh, din 2000 uh, cu privire la etichetare, care există în plan comunitar, care are și un aviz juridic. Etichetarea alimentelor este așadar iarăși o competență europeană și aici, de fapt, e problema, pentru că, până la urmă, noi nu ne asigurăm că alimentele sunt sigure și Uh, nu ne asigurăm nici de faptul că sunt etichetate corespunzător. Prin urmare, oamenii consumă un aliment diferit față de cel uh, despre care cred că l-au cumpărat. Și să știți că aș, carnea de cal e uh, ofensatoare pentru unii. Eu n-am nicio problemă, dar uh, pentru unii este inacceptabil în Regatul Unit să consume carne de cal. Problema care e? Iubita și minunata noastră piață unică. Mereu spunem că e minunată și cu, că lumea s-ar nărui dacă n-am fi parte a pieței unice, dar haideți să ne uităm puțin. Alimentele acestea, carnea, a trecut prin cinci țări diferite. Cinci țări din lanțul alimentar sunt implicate. E aproape imposibil să faci pe polițistul în această situație. Uh, piața securității alimentare uh, se asigură că alimentele pot să treacă prin mai multe țări uh, în siguranță. E bine, eu cred că aici ar trebui ca răspunderea să revină statelor membre, pentru că eu cred că birocrația va scădea și cred că am fi mai autosuficienți, pentru că n-am mai uh, depinde atât de mult pe alte națiuni, de alte națiuni, iar consumatorii ar fi protejați în plan național. Și sper și chiar cer comisiei să nu facă asta, să nu profite de această criză și să o utilizeze ca fiind o scuză pentru a spori competențele și prerogativele UE, pentru că de regulă, când se întâmplă așa ceva, că e o chestiune economică, că e o chestiune alimentară, Uniunea Europeană profită și face tot posibilul pentru a acapara și mai multă putere la Bruxelles și pentru a răpi prerogativele din uh, plan național. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru prima contribuție la noi în comisie. Și acum Trecem la ceilalți vorbitori înscriși la cuvânt. Mai întâi parcurg lista să fiu sigur că nu m-am uitat pe nimeni. Un minut 30 pentru ca toată lumea să poată vorbi. Fiecare are dreptul să se exprime. Mai întâi, doamna Grostet. Ayuso, da, der Kollege Gerbrandi, Glenis Wilmot, dann Meredith McGuinness, dann Corinne Lepage, Christa Klaas, Martin Häusling, Julie Görling, Britta Reimers, Judith Merkis, Gilles Pagnot, Marina Janakudakis, Elena Antonescu, Renate Sommer, Pavel Pock, Bart, Bart Stas, äh, Vicky Ford und abschließend äh, Sophie Okoni. Habe ich jemanden vergessen? Am uitat oare pe cineva? Sunteți pe listă. Sunteți doamna Țanoni și atât. Un minut și jumătate, vă rog insistent să respectați timpul de vorbire pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea de a adresa întrebări. Doamna Grostet. Euh, on est dans un cas de fraude. Mulțumesc. Este un caz de fraudă. Și fiecare veriga lanțului își aruncă vina de la unul la altul. Există din ce în ce mai multe etape, din ce în ce mai multe verigi în acest lanț alimentar și atunci este din ce în ce mai greu să faci controle. În plus este vorba de fraudă cu alimente procesate. Când știm de câte tone de carne macră este nevoie pentru să ajungă aceste cantități de produse uh, finite, uh, ne dăm seama cât de greu este să indicăm originea, pentru că fiecare uh, materiei prime, pentru că știm că se amestecă materie primă care provine din diferite surse. Și am o întrebare pentru Comisia Europeană are elemente pe care ne le poate comunica despre veriga slabă a acestui lanț, ca să putem să aducem răspunsul adecvat și ca să putem să îmbunătățim trasabilitatea alimentelor transformate. În ce privește testările ADN, Mă întreb cât de mult vor costa aceste teste și cum putem să știm de câte teste va fi nevoie, pe ce baze se vor face aceste calcule, cum putem să recoltăm o mostră din uh, uh, produsul pe care vrem să-l testăm și oare ar fi bine ca aceste teste să devină obligatorii? Iată ce am avut eu de spus, iar în ce privește restabilirea încrederii consumatorilor, va fi foarte, avem multă muncă de făcut. Mulțumesc! Doamna Westlund, vă mulțumesc, domnule președinte. Este deja foarte clar că oricine mai afirmă că produsul său este pe, carne, pe bază de carne de vită, atunci ar trebui să ofere și garanții în acest sens. O companie atât de mare a vândut produse uh, la preț scăzut, dar uh, nu s-a asigurat că produsele respective, înainte de a ajunge în galantarele magazinelor, chiar conțineau ingredientele indicate pe etichetă. Eu nu cred că această companie a făcut suficient pentru a-și respecta consumatorii. S-au pus mai multe întrebări deja comisiei, dar dați-mi voi să insist asupra unui anumit aspect. Ce aveți de gând să faceți pentru a întări, pentru a înăspri controlele din statele membre? Ce aveți de gând să întreprindeți pe termen lung? pentru a vă asigura că anumite criterii de siguranță chiar sunt îndeplinite și mai ales pentru a fi uh, a ști cu certitudine că etichetele chiar corespund realității și cum va fi pedepsite companiile care nu respectă legislația. Și apoi mai este și originea. Da, știu că aici există puncte de vedere divergente, dar dacă ar fi o obligație, companiile vor fi obligate la rândul lor să verifice de unde provine materia primă și vor putea să dea uh, garanții uh, pentru trasabilitate. Mulțumesc! Doamna Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, e clar că este o problemă de fraudă alimentară. Există norme pe care statele membre trebuie să le pună în aplicare. Și problema este cum se sancționează. În țara mea există o lege a fraudei care este sancționată în conformitate cu obiectul special al frauzei. Când uh, m-am ocupat eu de acest aspect, am stabilit amenzi foarte importante pentru dosare nealimentare, dar există și uh, situații de genul acesta. Vreau să întreb Comisia următoarele. Se pare că s-a găsit fenilbutazonă în carnea de cal care a intrat în lanțul alimentar. Fenilbutazona se folosește pentru caii de concurs, nu caii de consum. Și vreau să întreb comisia următoare. Unde a fost găsită fenilbutazona? Dacă realmente s-a găsit și unde era ea? Pentru că realmente este o problemă de siguranță alimentară. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Lenis Fund. Mulțumesc. Este uimitor că ministrii din Europa dau vina pe Europa, iar eu am prezentat amendamente adoptate de Parlamentul, uh, de Parlamentul European, uh, n-au fost susținute de PPE, n-au fost susținute de Comisie și de Consiliu, dar au fost aprobate de Parlament. Și nu s-a întâmplat nimic cu ele. Am avut o serie de rapoarte uh, și cam asta am reușit anul viitor pentru carnea proaspătă se va face etichetarea cu țara de origine, dar nu pentru carnea prelucrată. Lanțul de aprovizionare este așa de complex încât carnea poate veni din 13 surse diferite, dar consumatorul are dreptul să știe. Și dacă s-ar uh, pune pe etichetă și țara de origine, ar fi foarte bine pentru consumator pentru uh, carnea proaspătă, lucrul acesta se va întâmpla. Chris de Davis se uh, refera la porc, dar în următoarele câteva săpt- în următoarele în săptămânile precedente s-a găsit uh, urmă de ADN de porc. Iar ministrul din Franța și ministrul din Marea Britanie spuneau că doresc ca Comisia să accelereze aceste propuneri de testare uh, ADN. Trebuie să ne asigurăm că vom recâștiga încrederea consumatorilor și nu putem să facem acest lucru dacă se constată că de fapt carnea de vită este carne de cal și vreau ca toată lumea să susțină. Marian McGuinness, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Irlanda a descoperit uh, problema aceasta și este un exemplu apropo de ce trebuie să facă Agenția pentru Siguranța Alimentară. Ar trebui uneori să ascultăm uh, să-l ascultăm pe directorul, profesor Alan Riley, care se refera la autenticitatea produselor alimentare. În primul rând, după părerea mea, accentul pe etichetare nu este uh, corect acum. Acum e vorba de fraudă. Eticheta poate să se fie pusă pe orice dacă nu se verifică ce este în produsul respectiv, ca să vedem că e, ea coincide cu ingredientele de pe etichetă pentru că în Irlanda s-a văzut că de fapt ce era etichetat drept vită era carne de cal și trebuie să fim uh, recunoscători unei autorități independente care a făcut publică această informație. O problemă europeană care are nevoie de o soluție europeană. În primul rând, deci vorbim de trasabilitatea bovinelor, Sigur, dacă se consumă carne de cal în mod corect și se consumă, avem nevoie de trasabilitate. Comisia trebuie să ne spună cum facem acest lucru pentru carnea de cal, cât de trasabilă este. Și avem nevoie de reguli mult mai clare pentru carnea de cal dacă intră în lanțul alimentar. Și pentru că Irlanda a descoperit problema, vreau să menționez și a doua problemă. Trasabilitatea Uh, la care s-a făcut referire. Ne scuzați, ne scuzați, stimată colegă, ați depășit timpul. Aveți, trebuie să repetați, respectați minutul și jumătate. Corin pajă. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, sistem dans lequel... Domnule președinte, am avea nevoie de vigilență, pentru că de multe ori când unii dintre noi cer reglementări cu caracter obligatoriu, ajungem la reglementări uh, cu caracter facultativ și atunci când ni se spune că um, controlele sunt pe seama statelor membre, apoi ni se dau scuze de tip bugetar pentru care nu se mai efectuează atât de multe controle consumatorul trebuie să aibă încredere în ceea ce consumă și atunci avem nevoie de câteva măsuri preliminare, să existe o etichetă unde să se menționează originea cărnii pe care o consumă, inclusiv cea care face parte din uh, produsele uh, transformate, procesate. Avem nevoie de un adevărat sistem de trasabilitate și acolo unde el încă nu există, trebuie pus la punct și avem nevoie de controle naționale care să respecte cerințele impuse pe plan european. Nu vreau să arăt pe nimeni cu degetul aici, dar nu este normal ca în anumite state membre să nu existe niște controle minime și ca acestea să nu fie obligatorii. Nu ar trebui ca regulile să fie doar virtuale. Dacă nu soluționăm toate aceste probleme, nu vom restabili încrederea și vom ajunge să ne confruntăm cu probleme economice, ca să nu mai vorbim despre riscurile uh, de, um, pentru sănătatea um, uh, umană. Mulțumesc, doamna Clasar, acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să iau și eu cuvântul. Am multe de spus, poate dacă îmi dați uh, minute. Într-adevăr, este un caz de fraudă și frauda trebuie pedepsită, dar aș vrea să revin la rădăcina problemei. Nu este lipsa de legislație, avem suficiente norme europene, directive, regulamente, recomandări, deci tot felul de texte legislative există și trebuie respectate și puse bine în aplicare. Și apoi, punerea în aplicare trebuie uh, controlată, evaluată. Când uh, ne confruntăm cu o fraudă pe scară largă, trebuie să existe sancțiuni și niște sancțiuni care chiar să doară. Vreau să revin la discuția despre originea uh, uh, cărnii. Eu cred că Uh, riscăm să ajungem la o povară birocratică suplimentară. Da, trebuie să fie efectuate controle pe parcursul întregului lanț alimentar. Controlele trebuie să fie uh, uh, spontane, nu trebuie să prevenim producătorul sau procesatorul cărnii. Numai astfel controlele vor fi eficiente, dar vor fi și severe. Cum spuneam, vorbesc și numele unei alte colege, de aceea îmi permis să vorbesc mai mult de un minut și jumătate. Dar până la urmă mi-a ajuns un minut și jumătate. Mulțumesc, domnul Parnio, acum are cuvântul. Euh, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul mai devreme, pentru că trebuie să merg să particip la o, o discuție tripartită. Încă o dată, auzim aceste declarații cu care sunt de acord, dar avem nevoie de mai multă Europa și spun acest lucru la adresa tuturor euroscepticilor și celor care sunt chiar anti-europeni, fie ei deputați europeni sau simpli cetățeni. Dacă uh, ei nu ar fi respect, refuzat trasabilitatea pentru uh, produsele uh, semipreparate, atunci poate că nu ne-am fi confruntat cu acest scandal uh, sanitar pentru că s-a găsit uh, un, uh, s-au găsit urme de fenilbutazonă în carcasele de cal. Și atunci întreb Comisia Europeană dacă s-a constituit, s-a constatat uh, um, um, a, prezența acelei substanțe, de exemplu, în România, Mă întreb ce a făcut comisia. Se pare că exista Uh, mai devreme un uh, efectiv foarte redus de cai, dar în urma um, interzicerii folosirii căruțelor uh, s-a ajuns la un, un efectiv mult mai mare și acești cai au ajuns la abatoare. Dar știu că acest lucru nu privea numai România. Mulțumesc! Ja, das Thema Herkunftskennzeichnung ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Mulțumesc. Etichetarea originii este o problemă centrală. S-ar putea să nu fie soluția universală, dar uh, pentru o asemenea problemă trebuie să reacționăm foarte repede, iar deocamdată nu știm foarte bine de unde vine problema. Consiliul a luat niște hotărâri și acum uh, trebuie să vedem ce face Parlamentul. Germania a hotărât astăzi că doamna Eichner va susține etichetarea originii chiar pentru alimentele prelucrate iar comisia îi se va cere ca foarte repede să înainteze o propunere. Consumatorii sunt foarte îngrijorați și trebuie să facem ceva foarte repede, un plan de acțiune. Dacă nu iese nimic din acest plan de acțiune, atunci o să rămânem cu toții fără credibilitate. Sunt standarde diferite în diferitele state și aici e nevoie de ceva. Domnul comisar trebuie să facă ceva în acest sens, domnul comisar Borg. Ce poate să facă? Trebuie să coordoneze, dar e nevoie de mai mult decât atât. Sunt locuri în care se fac foarte puține controle și, în ultimul rând, trebuie să confiscăm profiturile pentru că având un risc foarte mic se pot face, se pot obține profituri foarte mari pe care le bagi în buzunar. Și nu putem să vedem uh, ce se întâmplă cu mafia asta, Julie Gerling. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, de acord cu cele spus. Este o chestiune de fraudă în ciuda încercării unor state de a escalada chestiunea, este o fraudă. Nu e adevărat că nu există trasabilitate în sistem. Există trasabilitate, de aceea știm că s-a întâmplat. Poate că nu e foarte rapidă, poate că nu e foarte transparentă, dar există. Și trebuie să pornim de la, acest, de la existența trasabilității dacă, uh, n-am, dacă am fi avut, uh, eu știu, etichetarea de origine pe carnea prelucrată, uh, am fi știut acest lucru, nu e chiar adevărat. Aș vrea să întreb Comisia următoarele. Ce ca, ce s-a făcut în ce privește evaluarea de impact, cât de repede putem obține informațiile necesare ca să luăm hotărârile care trebuie luate. Vreau să reamintesc Comisiei că în anul 2000, când uh, au prezentat Cartea Albă privind carnea prelucrată, prioritatea era stabilirea principiilor că operatorii din domeniul alimentar și al nutrețurilor au responsabilitatea principală, iar Comisia trebuie să vadă care este capacitatea de control uh, prin audiții, prin inspecții a statelor membre. Unde ne aflăm din punctul ăsta de vedere? Uh, avem o viziune foarte clară a inspecțiilor și a auditurilor făcute uh, pentru că nu trebuie să demonizăm industria prelucrătoare de animale, de, de alimente din Europa. Este a doua ca uh, producție și ca număr de locuri de muncă. Brita Reimers. De fapt, e vorba de două scandaluri. Odată, scandalul proastei etichetări, false etichetări, și vreau să știu de la comisie, cum vreți să îmbunătățiți controlele, să le unificați în așa fel încât să nu uh, sară problema în ochi doar în anumite state membre. Vreți să însoțiți controlele și de probe ADN în așa fel încât presiunea să crească pe viitor și înșelăciunea să devină mai dificilă de executat. Uh, aceste teste durează 10 zile, costă până la 20-50 de euro și e destul de dificil uh, să avem controle la unison. Cum vreți să tratați această problemă? Și în ceea ce privește al doilea scandal, faptul că s-a găsit fenilbutazonă uh, în anumite produse, deci un produs medicamentos, ce se întâmplă cu pașaportul pentru cai? Um, veți uh, uh, trage la răspundere și crescătorii de cai, uh, nu doar pe fermierii din exploatații, că pentru că aceștia, de exemplu, să indice foarte clar locul decesului unui cal, dar și um, locul unde a ajuns după moarte? Acestea sunt pe scurt întrebările mele. Mulțumesc. Judith Merkis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Scandalul cărnii de cal a luat amploare în Olanda și vă întreb, cum arată regulile? Uh, regulile lipsesc sau lipsește controlul? Și discutam despre... Am tocmai ce am discutat despre mașini și uh, despre testarea acestora. Organele de control au nevoie de diferite marje de flexibilitate și mă interesează dacă există o diferență de calitate a controalelor și a frecvenței acestora în statele membre. Eu nu sunt pentru introducerea unui nou organ de control sau unor noi uh, instituții de control, ci vreau să îmbunătățim regulile și implementarea acestora și întreb Comisia cum crede că putem să facem acest lucru. Și apoi, uh, îl sprijin pe domnul Schlüter. Uh, spunea că cererea e de vină, pentru că noi cu toții vrem carne ieftină și până la urmă acesta este, aceasta este originea problemei. Am văzut că s-a mai întâmplat și în trecut. Deci, pe scurt, vă spun sincer că a existat și un raport UNEP în ceea ce privește problema cererii de carne ieftină, o cerere exacerbată. Și până la urmă, cred că mm, e clar că nu putem avea carne ieftină la infinit și că trebuie să facem ceva și în această privință. Andreea Zanoni. Eu cred că... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că acest scandal cu carnea de care ar trebui să ne facă să acționăm foarte repede, să învățăm din greșelile trecutului ca să nu se mai întâmple așa ceva pe viitor. Și mă gândesc la trei aspecte. Mai întâi, cel al fraudei, a cărui victimă a fost consumatorul. Oamenii au consumat produse pe care poate că nu aș avut intenția să le mănânce. Apoi este vorba despre prezența acestei substanțe periculoase pentru om. Și s-a vorbit despre uh, faptul că, din cauza crizei, în multe state membre au dispărut subvențiile pentru centrele hipice și atunci caii, din păcate, au ajuns la abatoare. Dar nu s-a știut foarte bine dacă acești cai uh, puteau să fie consumați în deplină siguranță. Și apoi uh, există și problema celor care în vecii vecilor nu ar consuma carne de cal și până la urmă îl găsesc în farfuria din fața lor. Da, trasabilitatea uh, mi se pare indispensabilă și pentru a o putea garanta trebuie să mărim numărul controalelor. Vreau să întreb câte asemenea cazuri au fost constatate în Europa? Unde sunt cele mai multe dintre ele? Avem uh, evaluări în ce privește dimensiunea acestei fraude? căci s-ar putea ca în continuare unii oameni să continue să mănânce carne de calde și cred că mănâncă altceva. Și care sunt statele membre unde controlele să dovede cele mai eficiente? Președintele întrerupe oratorul. Doamna Iana Kudakis. Mulțumesc. Voi fi foarte succintă. Trebuie să fim foarte atenți să nu facem ca această criză să fie o oportunitate pentru unii și alții să pună pe ordinea de zi alte subiecte. M-a îngrijorat faptul că mulți vorbeau despre trasabilitate. Dacă am fi avut eticheta originii, ar fi diferit lucrurile foarte tare? Nu prea cred, pentru că uh, ar trebui să fim foarte atenți uh, spre ce țară privim, pentru că există o uh, tendință de a avea carne contaminată între anumite state mai mult decât în altele și nu putem decât să sperăm că aceștia vor fi mai răspunzători, să-i tragem de fapt la răspundere, să-i tragem la răspundere și pe procesator, pentru că aceștia să fie atenți de unde își procură carnea. Așadar, consecințe mai aspre pentru fraudă și o analiză atentă a lanțului de, la, de producție care ajunge la consumatori. Până la urmă, nu trebuie să discutăm neapărat despre implicarea comisiei noastre, pentru că poate e o chestiune ce vizează și Comisia de Crimă Organizată. Mulțumesc! Un minut, excelent! Doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur nu vreau să repet ceea ce au uh, afirmat colegii, uh, colegii mei. Avem nevoie de sisteme mai clare de verificare, asta este clar, avem nevoie de sancțiuni și sigur avem nevoie de o soluție europeană. Sigur că am dorit să iau uh, cuvântul în cadrul dezbaterii de azi, uh, pentru că uh, în urma celor uh, spuse de colegi am văzut că încă există confuzie și neclaritate uh, cu privire la uh, România și la uh, uh, rolul pe care l-a avut România în, acel, în acest scandal, sau, mă rog, poziția mai exact, uh, în, uh, în scandalul cărnii de cal. Uh, și cred că trebuie să spunem cu claritate că toate acuzațiile apărute în media europeană la adresa unităților de abatorizare din România sunt nefondate și injuste și cred că și Comisia trebuie să facă o astfel de declarație, uh, pentru că rezultatul verificărilor făcute a fost foarte clar. Etichetarea loturilor de carne provenite de la unitățile din România a fost corectă și sistemul de trasabilitate a fost aplicat. Uh, nu au existat probleme de siguranță alimentară, iar companiile din România au furnizat carne de cal, uh, respectând toate procedurile legale. Până ajunge la export, carnea trece prin uh, filtre sanitar-veterinare succesive. Deci a fost vorba de uh, uh, fraudă prin etichetare înșelătoare și acest lucru a avut loc în altă parte decât în România. Eu cred că este important uh, pentru, uh, pentru industria implicată să se, uh, să se identifice uh, responsabili pentru că este pusă, uh, pusă în discuție credibilitatea acestei industrie. Mulțumesc! Mulțumesc. Renate Zamar are cuvântul. Mulțumesc. E un caz de uh, înșelăciune și nicio, nicio un fel de etichetare nu ne poate ajuta aici în ceea ce privește informațiile uh, alimentare, eu am negociat foarte Uh, foarte greu. Au existat state membre care nu au vrut originea, unele care au vrut-o. Până la urmă, uh, întrebarea a fost dacă e fezabil, dacă e practicabil. Și vă spun și de ce. Pentru că există, exista majoritatea care cerea etichetarea în trei etape, foarte scumpă. Era vorba de uh, locul nașterii animalului, al uh, creșterii animalului, al sacrificării animalului. Deci era foarte, foarte complex acest proces. Uh, între timp am dat un mandat de verificare comisiei și comisia acum evaluează în ce măsură este posibil să etichetăm originea cât de strict. Și e vorba și de carnea procesată, carnea din produsele semi-preparate. Până la finele anului, comisia trebuie să vină cu informații concrete și mai târziu poate să uh, rezulte o propunere legislativă. Așa că întrebăm comisia ce se întâmplă la ora actuală. Să subliniem uh, faptul că nu trebuie să reacționăm pripit și să luăm o decizie care să nu fie fezabilă în termeni practici. Nu are niciun sens să dăm legi nerealiste și vreau să vă spun că uh, Acum, acum, având în vedere că e o problemă națională, avem nevoie de sancțiuni. Trebuie să coste foarte scump în momentul în care se recurge la asemenea uh, acțiuni și trebuie să se facă publică informația cu privire la compania care a făcut fraudă. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Poc. Nu o să reiau toate argumentele avem însă sistemul uh, rapid de alertă pentru alimente și putem să extindem uh, dom- domeniul de aplicare și în ceea ce privește frauda alimentară. Și atunci există un flux informațional care ajunge rapid și la consumatori și aș vrea să știu ce părere ar avea Comisia despre un asemenea sistem. Mulțumesc. Bart Stas are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește etichetarea originii, Într-adevăr, e prevăzut ca până la finele acestui an Comisia să facă un studiu de impact și dacă bine am înțeles, există un acord în ceea ce privește uh, solicitarea ministrilor de agricultură. Comisia înainte de vacanța parlamentară să prezinte acest studiu de impact ca să ne putem mișca mai repede. Și, într-adevăr, e fraudă, e infracțiune și este vorba de înșelarea consumatorului. Statele membre sunt primele care trebuie să-și organizeze sistemul în așa fel încât controlele să fie exhaustive și în așa fel încât legislația europeană să fie bine implementată. Și apar uh, probleme. Ehm, s-a, Catica Liotar a menționat eh, exemplul din Olanda, unde e foarte posibil ca un procesator să fi vândut carne de cal etichetată ca fiind carne de vită. E bine, acesta a fusese acuzat. Statul eh, olandez trebu- ar fi trebuit să urmărească problema de aproape, să aibă analiză de risc în ceea ce privește această firmă. Și apoi, ce facem cu controlul? Avem un birou veterinar alimentar în Irlanda, unde lumea se descurcă foarte bine, dar sunt doar 90 de angajați când aprobăm bugetul, e clar că trebuie să dotăm financiar uh, această autoritate, să vedem ce se întâmplă cu toate avizele și cu toate uh, rapoartele aviz, uh, oficiului veterinar. Noi, nu ar trebui să avem o dezbatere a Parlamentului European anual ca să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a făcut și ce mai lipsește, pentru că avem 27 de state membre cu uh, diferite sisteme alimentare. Până la urmă, nu este sarcina statelor membre pentru a Uh, mă scuzați, ar trebui ca și în statele membre să existe o dezbatere pentru a vedea exact ce se întâmplă în planul siguranței alimentare. Mulțumesc. Trebuie să vă întrerup, întrerup îmi pare rău. Vicky Ford are cuvântul. Mulțumesc. Da, e fraudă și trebuie să existe pedepse dure pentru că avem nevoie de trasabilitate și pentru că trebuie să nu să preîntâmpinăm uh, răspândirea de boli. Știți bine ce s-a întâmplat în urmă cu 5 ani în regiunea mea când uh, S-a răspândit gripa aviară în Uniunea Europeană, mai ales că în Regatul Unit au ajuns carne de curcan de la păsări infestate și mai târziu pe eticheta uh, cu carne procesată uh, de curcan a apărut Regatul Unit, când de fapt carnea nu era din Regatul Unit, dar fusese acolo, procesată. Avem o problemă. Uh, Renate, îmi cer scuze, dar eu încerc să mă exprim aici. Deci, cum hrănim o populație în creștere? Unii spun că nu ar trebui să cumpărăm alimente ieftine. Păi problema este că mulți nu își permit alte alimente astăzi și se, se zbat să se hrănească. Astăzi ne uităm la bugetul pentru cercetare alimentară. Colegii din acest parlament au fost de acord să taie sute de milioane de euro din cercetare alimentară tocmai acum, într-o vreme în care ă, cetățenii noștri au nevoie de investiție în acest sector. Așa că vă rog frumos să militați pentru asta în grupurile dumneavoastră. Mulțumesc! Ultima este Sofie Ocuni, care este și raportor pentru etichetarea cărnii. 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea aceasta este o chestiune de fraudă, este o infracțiune, așa cum au spus uh, mai mulți colegi. Nu, nu trebuie să legislăm așa, să, ne, să avem o reacție emoțională și să încercăm să legiferăm uh, un act infracțional. Să vedem ce s-a întâmplat. În primul rând, ancheta a fost făcută de Europol și cred că este interesant pentru că uh, E vorba de Poliția Europeană care face o anchetă neutră. Aș dori să întreb comisiei, să cer Comisiei Europene ca de regulă, când există o asemenea suspiciune de fraudă, ancheta să fie făcută de Europol. Mi-aduc aminte de niște cereale germinate care au fost importate, eh, eu știu, din Egipt și atunci am dat vina pe castraveții din Spania. Deci mi se pare că ancheta trebuie să fie desfășurată neutru și salut această eh, idee. Apoi, problema nu e a cărnii. Carnea a venit din România, a mers în sudul Franței, după care a ajuns la Comijel ca să fie prelucrată. Trasabilitatea este foarte bună. În câteva ore am găsit exact care a fost calea pe care a urmat-o carnea. Nu asta e problema. Problema este controlul, sancționarea și aici trebuie să luăm măsuri dure și trebuie să ne punem în întrebare uh, pro, securitatea produselor alimentare care vin din afara Uniunii Europene. Și nici măcar nu vreau să mă gândesc ce găsim în farfurie în asemenea alimente. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că v-ați încadrat în timp. Doamna Testori, director general DigiSanco, are acum cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și voi încerca să răspund la diversele întrebări. Și dacă o să uit ceva, vă rog să mă scuzați că au fost multe întrebări. Voi împărți uh, intervenția în cinci părți. În primul rând, trasabilitatea și etichetarea legislația noastră. Există legislație care e foarte dezvoltată, este legislația cea mai complexă din lume și datorită legislației noastre, trasabilitatea a funcționat. Trasabilitatea a funcționat. Am putut să identificăm imediat lanțul de distribuție. Nu spun că în câteva, în câteva ore, dar în câteva ore zile am reușit să vedem. A fost mai greu să vedem unde s-a petrecut frauda, pentru simplu motiv că frauda se face în așa fel încât să nu fie descoperită. Deci a fost greu să vedem unde s-a făcut frauda, dar lanțul de distribuție România, Franța, Luxemburg, Marea Britanie a fost identificată în câteva zile, două zile cel mult datorită sistemului de trasabilitate. Suntem singurii din lume care avem un asemenea sistem de trasabilitate. Nicăieri în lume nu există unul asemănător. Deci, înainte de a cere mai multă trasabilitate, mai multă etichetare, ar trebui să ne gândim. Nu vreau să existe mai multă legislație atunci când deja există. Problema originii, a doua problemă, asta e altă chestiune. Chiar dacă am avea originea menționată pe etichetă și aici nu vreau să iau poziție să spun dacă vrem sau nu să introducem originea cărnii ca ingredient, pentru că de asta vorbim. Originea cărnii ca ingredient într-un aliment pregătit Știm că Parlamentul a cerut acest lucru și noi o să întocmim un raport pe această temă. Nu e ușor să-l facem. Avem un studiu extern, l-am comandat pentru a vedea cât costă, cum s-ar putea face trasabilitatea. Comisia uh, dorește să facă acest lucru foarte repede pentru că, de fapt, colegiuitorul ne-a rugat să facem acest lucru până la sfârșitul anului. Dar vrem că să fie un studiu serios și nu putem să-l facem mai devreme de vara viitoare, de vara acestui an, așa cum au cerut unii miniștri, prin toamnă probabil. Dar chiar dacă ar fi fost obligatoriu să menționăm originea cărnii, frauda s-ar fi petrecut exact în același fel, pentru că a fost fraudă. Iar frauda a fost privind numele speciei și nu originea ei este frauda se referă la numele speciei și nu la origine. A doua chestiune, deci, frauda. Este foarte adevărat și mulți eurodeputați au întrebat de ce nu există sancțiuni mai puternice. Ar trebui să existe sancțiuni uh, penale, pentru că atunci când uh, se face fraudă în domeniul alimentar, asta ar trebui să fie sancțiuni penale, dar este de competența statelor membre s-a întrebat care, dacă avem o imagine foarte clară a sancțiunilor din statele membre. Nu, pentru că, spuneam, este de uh, competența statelor membre, trebuie să fie gravă, trebuie să fie disuasivă, dar nu e de competența noastră. Apoi, cine controlează faptul că există sau nu sancțiuni? Vreau să vă reamintesc cum spunea doamna McGuinness, uh, este uh, autocontrolul companiei. Compania din Marea Britanie a descoperit că era carne de cal. Uh, autocontrolul a avut loc pentru că cu două săptămâni înainte avusese loc un control oficial în Irlanda și compania a decis să sporească autocontrolele. Deci sistemul de control funcționează. Uh, fie că e vorba de sistem de control oficial sau de autocontrol, el funcționează. Știu că e, e greu, dar ar trebui să spunem slavă Domnului că avem legi, că avem controle, pentru că am descoperit această fraudă. Frauda este inerentă activității umane, întotdeauna se va comite fraudă. Mai ales într-un moment în care prețurile alimentelor, așa cum s-a spus, sunt atât de mari. De ce? prețurile alimentelor sunt mici, se pune întrebarea. Știți că procentul pe care îl reprezintă alimentele în coșul familial scade. Eu știu, acum 15 ani era 50%, iar acum în Europa e mai puțin decât atât, 15% și continuă să scadă. Este foarte clar că operatorii și detailiștii uh, trebuie să răspundă la cerința consumatorilor de a avea prețuri mici. Prețul este prima preocupare a consumatorului. Eurobarometru a arătat acest lucru mereu. Trebuie să folosim ce ne permite piața internă. Să încercăm să găsim, să facem uh, alimentarea cu alimente, să, uh, uh, cu prețurile cele mai mici Așa este organizată producția de alimente în Europa. Și datorită pieței interne putem să spunem că regulile acestea care reglementează situația în statele membre sunt aceleași. Uh, incriminarea, deci înainte de a incrimina piața internă, cum spunea domnul Nuttall, cred că uh, asta e un mare avantaj al pieței interne pentru că există reguli egale pentru toți și care permit industriei alimentare să uh, încerce să scadă prețul alimentelor. Care a fost reacția Uniunii Europene? Reacția a fost în câteva ore toate statele membre au fost informate, deci un uh, uh, alertă rapidă, pentru că deși e vorba de un instrument de siguranță alimentară, când există o încălcare a legislației europene sau potențial, o potențială amenințare la siguranța alimentară, intră în acțiune sistemul de alertă rapidă. Deci informațiile au fost distribuite și apoi imediat am putut să informăm în momentul în care ne-au spus uh, autoritățile franceze cum s-a distribuit acest aliment pregătit. Vineri am hotărât să lansăm un plan de control sporit, doamna Groses? E o recomandare pentru că nu avem un temei juridic să adoptăm o decizie obligatorie, dar a fost susținută de statele membre. Este o recomandare, recomandare e rapidă și mâine va fi publicată. Noi vom finanța cu 75% Uh, costul testului uh, ADN va fi finanțat de noi 75% și uh, termenul este de o lună. Vrem să existe un, o reacție rapidă, un răspuns rapid pentru consumatori. Deci vom face testare ADN și testare pentru reziduri de fenilbutazonă. De ce? Pentru că deocamdată constatările se referă în primul rând la etichetarea falsă, dar în trecut au fost situații, s-a întâmplat uh, se iau uh, diverse eșantioane pe parcursul unui an și a apărut fenilbutazonă. Deci testarea pentru fenilbutazonă ca și pentru alte substanțe interziste este obligatorie. Testul ADN nu este obligatoriu, dar uh, trebuie să se, să se testeze în fiecare stat membru pentru substanțele interzise. Noi am dorit să sporim aceste uh, verificări, vrem să îi liniștim, să-i asigurăm pe consumatori. Vrem uh, să-i asigurăm în ceea ce privește specia animalului respectiv și siguranța alimentară. De aceea am hotărât așa. Și încă alte câteva răspunsuri foarte rapide. Clonarea Domnul Liză uh, se referea la acest lucru. Clonare, animalele clonate. Noi ne-am luat angajamentul să facem un, o evaluare de impact uh, care va fi gata în următoarele două luni și pe baza acestei evaluări de impact, dacă evaluarea de impact ne dă răspunsurile corecte, vom face o propunere. Uh, comisia noastră și-a luat acest angajament. Regulamentul privind igiena nu vrem uh, să relaxăm cerințele de igienă. Vom menține principiul de bază și anume că pentru producția de carne autoritățile naționale au obligația să supravegheze abatoarele și producătorii din domeniul cărnii dar eșantionarea poate fi făcută de personal al unei companii. De exemplu, lucrul ăsta se face la păsări și vrem ca autoritățile naționale să-și adapteze controlele în funcție de riscurile care apar și vrem să ne concentrăm pe riscuri. Deci nu schimbăm abordarea, ci este pur și simplu o mai bună adaptare și o reducere a birocrației pentru că o parte a Parlamentului zice reducerea birocrației și altă parte a Parlamentului zice sporirea legislației. Deci trebuie să găsim o, un echilibru între gestionarea riscului și nu impunerea unor obligații excesive ce au decis miniștrii săptămâna trecută și ce vor decide la Consiliu pentru Agricultură. Nimic. Va fi această chestiune în ordinea de zi, dar nu se va lua nicio hotărâre. Din, din Comisia uh, îi se va cere să vină mai devreme cu propunerea pentru etichetarea de origine pentru că, ca și în Parlament, jumate vor etichetarea de origine, jumate nu vor, la fel se întâmplă și la Consiliu. Câte controle facem? În domeniul alimentar avem noroc, suntem singurul, este singurul domeniu alături de cel nuclear și de pescuit care are propriul corp de inspecție al Comisiei Europene. La mediu nu avem inspectori proprii. Noi avem 110 inspectori care supraveghează, care auditează modul în care fac controle statele membre. Fac cam 200-300 de inspecții în Europa, rezultatele sunt publicate, sunt transparente și pot să spun că mulțumită acestui corp de inspectori, putem spune că lanțul nostru alimentar este bun, este sigur. Deci să nu pentru că a avut loc o fraudă undeva, să nu spunem că lanțul nostru alimentar nu este sigur. Lanțul alimentar este foarte sigur. Sigur că se petrec cazuri de fraudă. Apar mereu, dar sunt limitante ca număr. Și cred că, domnule președinte, că am răspuns la toate întrebările care mi s-au pus. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Și EFSA e reprezentată azi aici. Doresc, desigur, să dau cuvântul și reprezentantului EFSA, domnul Bernard, care este director la Risk Assessment și Assistance. Very much, Mr. Chairman, members of the Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mulțumesc că ați oferit posibilitatea Agenției de Securitate Alimentară să vorbească aici. Reiterez ceea ce spunea Comisia până la ora actuală nu există dovadă de, siguran- de o problemă la nivelul siguranței alimentare, e strict o chestiune de fraudă. Analizele de până acum asta indică. EFSA uh, analizează problema rezidurilor din mâncare în chestiuni mult mai uh, complexe. Cu ce, în ceea ce privește carnea de cal, acum uh, noi avem o, o, un mandat din partea Comisiei cu privire la modernizarea inspecțiilor uh, pe carne. În iunie 2013 vom avea uh, rezultate concrete și dacă e să discutăm despre carnea de cal, există trei chestiuni îngrijorătoare. Odată, uh, un parazit care e foarte rar, o, tri- o, o formă rară de trichineloză, cam un cal la 100 de mii e afectat. Până la urmă, nu e o chestiune foarte gravă în ceea ce privește sănătatea publică, dar apare la cal acest parazit. Tot așa, în uh, carnea de cal e o problemă cu, cu conținutul de fenilbutazonă. Este o substanță antiinflamatoare utilizată și în medicina uh, umană în trecutul recent și și astăzi se mai utilizează în cazuri severe. Uh, e utilizată în curse, în cai utilizați pentru curse. E foarte clar că un cal tratat cu fenilbutazonă nu are ce căuta în lanțul alimentar. Și dacă se întâmplă asta, e o greșeală. Regulamentul e foarte clar. Avem testare europeană și monitorizare împreună cu statele membre. Am testat uh, sute de mii de eșantioane în ultimii ani și doar o proporție foarte, foarte mică a ilustrat această origine. Și vreau să vă spun că în ceea ce vește um, cadmiul, ca și rezidu chimic, e un nivel atât de redus încât nu este problematic pentru sănătate, e detectat din cauza că îl, detect, că îl căutăm noi. Deci, carnea de cal, din punct de vedere microbiologic, e un produs sigur, poate fi o carne consumată crudă, fără niciun fel de risc pentru consumatori, uh, Acum că avem uh, această fraudă, asta este o altă poveste, pentru că nu e o chestiune de siguranță uh, a sănătății. Dacă apar noi date, mai ales că e această schemă consolidată de testare, vom vedea pe mai departe ce se va întâmpla. Noi oricum colaborăm cu Agenția Europeană pentru Medicamente, uh, oferim asistență pentru reevaluarea lucrurilor dacă va exista această nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns la finele dezbaterii și cred că a fost necesar să avem această dezbatere. Chris Davis are o întrebare suplimentară, oare? Domnule președinte, câteva întrebări de follow-up sau o întrebare de follow-up ne este permisă? Doamna Testori trebuie să plece în 5 minute. Două scurte întrebări suplimentare. Chris Davis și Linda McAvan. Linda și apoi Chris. Doamna McInnes, nu mai mult de un minut, vă rog. Linda. Voiam să o întreb pe doamna Testori. Vrem să etichetăm carnea pentru ca întreprinderile să-și asume răspunderea față de ce utilizează ca ingrediente pentru un produs. Deci, în calitate de consumator, am ceva acum la comisie, un demers care să-mi indice că se schimbă ceva, avem un sistem care a eșuat lamentabil. Pentru că n-a fost o companie, ci au fost mai multe în pro- ă, procesul ă, de obținere a produsului final. Mă întreb, cât vom cheltui cu aceste teste, în așa fel încât să uh, redobândim încrederea consumatorilor. Deci vreau să-mi spună reprezentanta comisiei dacă respinge uh, etichetarea cărnii ca atare, atunci ce alternativă ne oferă pentru siguranța alimentară? Chris Davis. Accept faptul că legile europene de etichetare sunt cele mai bune din lume, dar trebuie implementate de guverne naționale. Uitându-mă prin legislație, nu văd exact unde e explicat cum trebuie să aibă loc implementarea. Deci avem atâtea sisteme diferite până la urmă. Avem 27 de maniere de aplicare a legii. Unii o aplică, alții poate că nu. Și ideea este că nu avem nici o dovadă clară despre modul în care e implementată legea și cu ce fel de sancțiuni în cazul unor erori. Doamnă McGuinness, mulțumesc. Întrebarea mea este către EFSA și uh, legăturile cu Autoritatea de Securitate Alimentară din Irlanda. Am înțeles că autoritatea are, uh, că aceste agenții au uh, diferite sfere de intervenție în funcție de ce le permite statul membru mă interesează coerența, pentru că în Irlanda, de exemplu, se verifică autenticitatea alimentelor. Asta s-a decis în plan național, dar știu, de exemplu, că în Regatul Unit nu s-a vrut așa ceva până nu a apărut o problemă. Și poate că celelalte state membre procedează diferit. Eu credeam că există aceeași funcție în toate statele membre, dar se pare că nu este pentru aceste agenții. Uh, E vorba așadar de o diferență la nivelul implementării și mi se pare că trebuie să analizăm în comisia noastră această chestiune de dragul coerenței, pentru că agențiile trebuie să aibă coerență în acțiunea lor. Și, într-adevăr, înțelegem că e important uh, informația și e important fluxul de informație către consumatori. Mulțumesc și eu și cu siguranță trasabilitatea va fi foarte importantă. Mă uit uh, că la fiecare minut în presă apar uh, noi cazuri. Și gulașul e contaminat și uh, uh, presa germană spune că acolo există victime și nu făptași. Uh, e ar fi fost frumos să avem cel mai bun, cel mai minunat sistem, dar dacă acest scandal ia amploare și se transformă într-o spirală, atunci trebuie să ne punem întrebarea dacă etichetarea e bună așa cum e ea sau dacă nu am fi avut nevoie de măsuri mai stricte pentru produsele alimentare, uh, măsuri pe care să le fi decis în 2001 când am avut această portiță. Pentru că acum uh, Consiliul cere sentințe tot mai mari dar uh, la început a respins asta în 2001. În 2001 n-a vrut. Trebuie să spunem adevărul. Nu să ne prefacem că avem un sistem grozav care um, vinde carne de cal etichetată prost. Cine vrea să cumpere carne de cal n-are decât să o cumpere, dar cine vrea carne de vită să cumpere carne de vită. Deci nu există o, pro o protecție 100% în calea abuzului. Eu nu știu cum să le explic oamenilor, de exemplu, problema. Am primit săptămâna uh, trecută zeci de apeluri. Încrederea în sistem se duce pe apa sâmbetei. Și ar trebui să ne gândim la asta, nu să ne spălăm pe mâini de problemă pentru că nu e atât de grav pentru că de fapt n-a suferit nimeni uh, și nu le-a fost afectată sănătatea oamenilor. Nu, de fapt e vorba de consumatorii care merg în supermarket, în toate statele membre. E vorba de oamenii care cumpără un produs crezând că o să mănânce vită și de fapt consumă carne de cal. Asta e problema. Doamna Testori. Thank you very much. Vă mulțumesc. Ca să vă da o idee a cantității totale de carne în tone care a fost implicată în această fraudă și care provenea de la firma franceză. Era în jur de 20 de tone. 20 din 100 de mii de tone care sunt consumate în Europa de carne de cal vorbim de 0,02%. Această fraudă, de fapt, vizează 0,02% din cantitatea totală de carne de cal care circulă în Europa. E adevărat că e foarte grav, ca să-i răspund Lindei McKevin, e adevărat că e foarte grav, este o fraudă, trebuie să o luăm în serios. Însă, haideți să fim atenți, avem o răspundere față de consumatori, să testăm restul îi se spune vorbitoare. Da, noi vreți să testăm două, uh, această cantitate de carne să, pentru 250 de mii de tone. Poate că peste o lună am să știu, poate că uh, e o fraudă pe o scară și mai mare, dar poate că aveți dreptate, domnule președinte, poate că este o fraudă mai vastă, dar deocamdată este o fraudă foarte gravă pe scară destul de mare, e vorba despre 20 de tone, dar nu întregul sistem trebuie pus sub semnul întrebării. Da, noi, comisia, am spus, vrem să finanțăm teste, vrem să se efectueze un număr mare de teste, ca să știm foarte rapid care este situația cărnii de cal în Europa. Deci, haideți să tragem concluziile în aprilie, când vom beneficia, vom obține rezultatele acestor teste. Deocamdată ceea ce doresc eu să spun este că sistemul nostru de controle, sistemul nostru de trasabilitate funcționează. Și încă o dată, cei care sunt uh, uh, um, susținătorii acestei etichete care indică originea, Probabil că vor ca producătorii să nu folosească carne din alte state membre. Asta ce înseamnă? Că vreți să renaționalizați piața internă? Vreți ca operatorii să nu mai dorească să folosească carne care provine din alte state membre? Nu, asta de fapt spuneți. Da, da, da, da, da. la, dați-mi voie să reacționez și la celelalte intervenții. M-ați întrebat de ce toate agențiile naționale au o sferă de competență diferită. Dar e vorba despre organizarea internă a statelor membre. Sunt șapte state membre unde ministerele sunt cele care au această competență de efectuare a controlelor și apoi sunt alte state membre unde agențiile uh, au această competență. Și, de exemplu, la nivel comunitar, departamentul meu uh, are această competență pentru că, așa cum am spus, avem propria noastră echipă de inspectori și cum spuneam, în anumite state membre poate să fie un departament al unui minister, în alte state membre poate să fie o agenție independentă, dar noi nu propunem un model unic, pentru că nu vrem să ne amestecăm în libertatea statelor membre de a-și organiza serviciile cum crede cuviință. Ce este important aici e faptul că argumentele științifice, consiliul științifică trebuie să fie independentă și transparentă și trebuie să avem controle suficient de eficiente fiecare stat membru ar trebui să aibă un număr suficient de inspectori ca să poată să verifice buna punere în aplicare a legislației. Iar uh, echipa noastră de inspector, la rândul său, controlează statele membre ca să vadă dacă nivelul de eficacitate este suficient. Cred că doamna McKevin vrea să, vrea să reacționeze. Um, Vreau doar să spun că eu nu Uh, doresc această etichetare pentru a împiedica pe producători să cumpere carne din alte surse. Nu! Eu spun că dacă companiile sunt obligate să indice originea pe etichetă, atunci ele vor ști exact de unde provine această carne. Să știm exact în cele mai mici detalii care a fost acest lanț de aprovizionare și exact de unde provine materia primă. Și până acum ne tot vorbiți despre ce trebuie să facă statele membre, să aibă mai mulți inspectori, despre faptul că ați comandat teste și cât de mulți veți plăti pentru aceste mm, teste, dar de fapt e vorba despre bugete publice și bani care vin din buzunarul contribuabililor. Când veți face o propunere pentru ca firmele să-și asume mai multă răspundere pentru siguranța lanțului alimentar? Cum veți face în așa fel încât aceste mari corporații să-și asume răspunderea pentru produsele pe care le vând publicului? pare rău, era doar o clar, clarificare și acum doamna Testori are posibilitatea să răspundă pentru că după aceea chiar trebuie să plece, așa ne-a și spus de la bun început. Cred în continuare că controlul trebuie să fie uh, unul ce să țină de autoritatea competentă, să fie eficient și compania trebuie să plătească controlul oficial. La ora actuală, doar uh, cei din lanțul cărnii plătesc controlul oficial făcut de, de agenții comunitari. Noi, în pachetul viitor, propunem ca toate companiile să plătească anumite taxe și cred în continuare că e nevoie de acest control oficial. Mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul dezbaterii. Eu cred că a fost foarte util să punem pe ordinea de zi acest subiect. Sper să nu îl dăm uitării, așa cum se întâmplă de obicei, ci să tragem învățămintele necesare. Dragi colegi, vă urez o seară plăcută și să nu uităm că mâine, la 9 fix, trebuie să fim aici, la vot. Vă rog frumos să nu uitați cartelele dumneavoastră de vot. Vă doresc o seară plăcută. La revedere!